Dragi colegi, vom uh, începe. Sperăm că expertul nostru va ajunge în următoarele minute. Este deja 15 și 20, deci vom începe. Începem cu primul punct, adoptarea ordinii de zi pe care o aveți în dosarele dumneavoastră. Există o modificare la mm, mm, ordinea noastră de zi. Raportul privind summitul umanitar din partea lui Enrique Guerrera va avea loc uh, la, după uh, vot. Putem adopta ordinea de zi ca atare. Mulțumesc tuturor. Punctul 2. Anunțurile președintei. Am să dau cuvântul celor doi colegi care tocmai s-au întors din Sierra Leone. Sierra Leone a fost declarată cu zero cazuri de Ebola, deci um, sperăm să aflăm uh, câte ceva despre asta. Am, pot să vă anunț că săptămâna aceasta există, va avea loc summitul um, UE-Africa la Valeta. Comisia va lansa uh, fondul fiduciar pentru Africa, prezentat de către comisarul Mimița în fața noastră în septembrie. Câteva informații. Uh, Fondul este deschis pentru toate statele membre, astfel încât acestea pot contribui. Începând cu vineri, țările de jos, Italia, Finlanda, Elveția, uh, iată și Elveția, uh, plus Luxemburg, contribuiseră deja Austria, Danemarca, Suedia și o serie întreagă de țări în plus au mai contribuit, inclusiv uh, Norvegia. 66 de milioane de euro uh, au fost promise pentru acest fond. Bineînțeles, vom uh, urmări situația și așteptăm să aflăm mai multe despre asta. Va avea loc și o dezbatere în plen pe acest subiect, miercuri, seară. Înainte de a trece la următorul punct, am să-l rog pe Norbert uh, Neuser să ne spună ceva despre vizita din Sierra Leone. Norbert. Mulțumesc pentru această oportunitate de a vă da câteva informații imediat după ce ne-am întors din Sierra Leone. Am fost în această țară timp de patru zile cu o delegație de patru deputați, Ignacio Correa, Adam Seinsfeld din Polonia, Beatriz Becerra din, uh, din Spania, patru state membre, patru grupuri politice diferite. Am uh, avut uh, experiențe destul de intense, pe de o parte în partea oficială, pentru că ne-am întâlnit cu președintele din Sierra Leone și cu 5-6 miniștri. Asta înseamnă că țara a văzut această uh, delegație ca pe una foarte interesantă. A fost o săptămână în care s-au schimbat lucruri în uh, Sierra Leone. Această dată a fost aleasă uh, cu mult timp înainte, în martie, aprilie, dar am fost prezenți în săptămâna în care Sierra Leone a fost declarată ca fiind o țară cu zero cazuri de Ebola. Se, există ideea că astfel s-a depășit și criza, pentru că vor fi eliminate o serie întreagă de restricții. Timp de 9 luni școlile au fost închise, copiii acum pot să meargă din nou la școală, libertatea de circulație a fost și ea restabilită și se crede acum că uh, și economia se va uh, relansa. De aceea acest lucru este atât de important. Este o țară foarte săracă, cu o mortalitate infantilă foarte ridicată. Din 1000 de copii, 182 nu mai ajung să aibă 15, 5 ani, deci iată foarte mulți problemele uh, și aceste probleme nu au fost uh, eliminate odată cu um, depășirea crizei Ebola. Deci au fost foarte multe lucruri pe care le-am aflat în această delegație. Um, am discutat și cu reprezentantul delegației Uniunii Europene, uh, Vestagen, uh, face o treabă foarte bună. N-am văzut foarte des un șef de delegație UE atât de implicat uh, care să lupte atât de mult cum luptă acesta. Întâlnirile cu ONG-urile au fost și ele foarte importante pentru că au arătat că ONG-urile joacă un rol important pentru a reconstrui oarecum sistemul de sănătate. Sistemul de sănătate este atât de slab. Um, am să vă dau numai două, numai două exemple. Din 6 milio- la 6 milioane de cetățeni există aproximativ 200 de medici, deci un medic la 30.000 de locuitori în avion înspre Sierra Leone era prezent și președintele și a existat un uh, apel de medici uh, uh, deci a fost nevoie de un medic în avion și erau cinci medici în acest avion, dar care toți trăiau în străinătate. Deci, iată, este foarte important ca această țară să aibă forțe care să rămână în țară și să ajute la reconstrucția acestei țări. Școlile, tot așa, toate, fiecare clasă are 80-90 de copii, prea puțini profesori, prea puține școli. Am uh, văzut multe țări, uh, dar nu foarte multe sărăcia era atât de clară ca în Sierra Leone când, uh, acum că criza Ebola a fost depășită, țara va dispărea de pe prima pagina știrilor, dar va avea nevoie în continuare de ajutor. În cadrul Europa 2020, Uniunea Europeană a alocat aproximativ 380 de milioane de euro care sunt utilizați în patru domenii, în sistemul de sănătate, în sistemul educațional, în infrastructură și în agricultură. Voi încheia aici Aș dori să-i dau și posibilitatea lui Ignacio să ne mai spune ceva din uh, perspectiva sa. Mulțumesc. Ignacio. Yes, thank you, sir. Well, no, there's no, no, no many things to add to what... Mulțumesc. Nu sunt foarte multe lucruri de adăugat la ceea ce a spus uh, Norbert. Aș dori să mulțumesc secretariatului Comisiei pentru organizarea delegației. A fost uh, foarte bine organizat, uh, un program foarte intens. Uh, și aș dori să mulțumesc și delegației UE în Sierra Leone pentru că ambasadorul de acolo uh, ne-a fost foarte de ajutor, a fost alături de noi tot timpul și ne-a prezentat toate problemele de la fața locului. Ce spune Norbert este adevărat, există mari provocări în urma crizei Ebola și ne bucurăm să putem spune că am fost prima, ultima și singura delegație parlamentară care a mers acolo în timpul crizei Ebola, pentru că nu a mai existat nicio delegație parlamentară în această țară în ultimul an și jumătate. Ne-am întâlnit cu uh, membrii Parlamentului de acolo, care au fost foarte bucuroși uh, Um, să aibă un schimb de opinii cu noi. A fost foarte util să putem vedea cum într-o astfel de țară, una dintre cele mai sărace din lume, munca de cooperare de dezvoltare din partea statelor membre UE și nu numai, poate aproape să uh, fie să înlocuiască munca ce nu este făcută de instituțiile țării respective. Ce am putut vedea cu ochii noștri este va fi foarte important pentru a stabili prioritățile pentru viitor și acțiunile noastre în această țară. Mulțumesc. Mâine coordonatorii vor discuta o propunere a Comisiei de proiect pentru Sierra Leone Poate când vom, afl- vom avea raportul formal din partea delegației, putem să ducem o dezbatere referitor la ce se întâmplă mai înc- după asta în Sierra Leone și în alte țări similare. Uh, mulți spun că s-au deschis clinici, dar acum se închid, că nu sunt destui uh, medici. Uh, asta este problema, este că avem nevoie de un plan pe termen lung dacă nu putem ajuta țări mici, um, atunci uh, ce ne facem cu problemele mult mai mari? Deci poate că putem uh, transforma această dezbatere într-una mai largă despre chestiuni pe termen lung. Bun. Nu mai, avem, uh, nu mai am anunțuri. Trecem la punctul 3, adoptarea uh, proceselor verbale din 21-22 septembrie și 19 octombrie. Dacă aveți obiecții, vă rugăm să le comunicați secretariatului înainte de finalizarea reuniunii noastre de astăzi. Același lucru referitor la deciziile și recomandările coordonatorilor. Aveți procesul verbal al reuniunii din 13 octombrie, orice fel de observație ați avea trebuie să fie transmise uh, secretariatului înainte de sfârșitul reuniunii. Punctul 5. Anunțuri ale comisiei. Nu îi văd în sală. A, ah, bun. Am văzut. Aveți uh, anunțuri din partea comisiei? Da, mulțumim. Comisia nu are anunțuri. Mulțumesc, spune doamna președinte. Tocmai mi s-a spus că avem o problemă cu interpretarea uh, în polonă pentru domnul Venta. Puteți vorbi? Nu puteți vorbi. Puteți asculta polonă, dar trebuie să vorbiți o altă limbă. Um, este o problemă tehnică. Ne cerem scuze, domnule Venta, vom încerca să rezolvăm asta pentru data viitoare. Punctul 6. Punctul 6 um, este o prezentare foarte importantă din partea Comisiei Europene Evaluarea beneficiilor economice generate de regimurile comerciale ale UE în relația cu țările în curs de dezvoltare. Studiul a fost solicitat de către DG DEFCO având în vedere că negocierile Uniunii Europene, că au loc negocieri comerciale um, și că în următoarele săptămâni va trebui să ne dăm acorduri pentru acorduri de parteneriat economic uh, cu Africa, uh, este o discuție uh, foarte importantă. Mă bucur că avem unul din, pe unul dintre coautorii acestui studiu alături de noi, profesorul Johannes van Biesebrock, de la Universitatea Catolică din Leuven. Dumnealui ne va prezenta studiul, dar înainte de asta am să-i dau cuvântul domnului Gaspar Frontini, șef de unitate pentru coerența politicilor la DGDEFCO, care ne va prezenta motivele pentru care au fost solici- a fost solicitat acest studiu. Domnule Frontini, aveți cuvântul. Mulțumesc. Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră astăzi și să vă prezint ideile noastre referitoare la regimul uh, comercial și mai ales în ceea ce privește acest studiu. Nu am să prezint eu acest studiu, pentru că autorul acestui studiu o va face mult mai bine decât mine. Este un studiu independent, noi l-am solicitat, dar a fost efectuat de um, la nivel extern, ce încercăm să fac, ce voi încerca să fac, să vă explic de ce credem noi că este util să ascultați această prezentare. Considerăm că există trei astfel de motive. În primul rând, este o cuantificare clară a beneficiilor politicilor noastre față de țările în curs de dezvoltare. Când discutăm uh, coerența politicilor în dezvoltare, una dintre problemele cu care ne confruntăm întotdeauna este că oamenii spun da, bun, dar puteți să ne spuneți ce aduce o anumită măsură, una sau alta. În acest caz am reușit să cuantificăm aceste politici. Am făcut asta printr-un studiu de foarte bună calitate, consider eu, și cred că uh, este chiar un studiu care poate fi discutat într-un context academic. Un al doilea motiv, uh, lansăm uh, agenda pentru 2030, obiectivele de dezvoltare durabilă. În discuțiile din, din discuțiile din New York și în uh, concluziile acestora a devenit clar că comerțul joacă un rol esențial. Este important așadar să avem o idee a contribuției Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, anul acesta este anul european pentru dezvoltare și cred că este uh, util să avem exemple clare pe care să le putem prezenta inclusiv publicului larg. Iar studiul ne oferă astfel de exemple. După cum am uh, spus, nu, voi menționa, nu mă voi referi la conținutul studiului, dar dați-mi voie să mă refer la trei elemente care mi se par importante. În primul rând, studiul arată că noi, Uniunea Europeană, suntem uh, cea mai mare piață de exporturi pentru statele în curs de dezvoltare, atât uh, pe, mai ales în domeniul agriculturii. Este un fapt cunoscut, dar este bine să fie subliniat. În al doilea rând, printr-o modelare destul de sofisticată, studiul arată că există un impact pozitiv asupra regimurilor noastre comerciale, asupra creșterii exporturilor uh, țărilor în curs de dezvoltare către piața europeană, iar acest impact este mai mare pentru statele mai sărace. Și un al treilea aspect este următorul. Studiul arată că statele în curs de dezvoltare își cresc exporturile în urma regimului impus de noi, dar în același timp își și, își și diversifică exporturile, ceea ce, bineînțeles, este Uh, foarte binevenit în ceea ce privește dezvoltarea acestor țări. Una este să exporti tot timpul același lucru și alta este să poți să îți diversifici exporturile. Deci mi se par rezultate foarte interesante. Um, un studiu bazat pe metodologie de ultimă oră. Mă bucur așadar să-l putem discuta astăzi. Vă mulțumesc pentru această introducere. Spune doamna președinte, mi se pare că Uh, avem de-a face cu o parte importantă a muncii noastre. Uh, ne cerem scuze față de expertul nostru că nu am reușit să-l aducem la timp în această reuniune. Domnule profesor Van Wiesebrock, aveți cuvântul. So the study was commissioned Așadar, studiul a fost comandat de DGDEFCO am publicat două rapoarte. Prezentarea de aici se referă doar la primul raport, care este un studiu în detaliu a sistemului general de preferințe. Nu, nu vedeam uh, ceea ce e pe ecran în spatele meu, spune doamna președinte. Mai aveți un ecran și în spate, pe peretele din spate, nu știu dacă vă ajută prea mult. Poate putem să-l coborâm pe ăsta, e un pic cam sus. Is a technician? He knows. Okay. In the meantime, maybe we can watch the one behind. Poate că între timp, până tehnicianul încearcă să-l coboare, putem să-l privim pe cel din spate. Se pare că nu putem să-l coborăm. Poate că pur și simplu trebuie să stați un pic mai în spate în sală sau să vă uitați la ecranul din spate. Domnule profesor, vă dau cuvântul. Așadar, o cercetare a politicilor europene asupra penetrării pe piață în Uniunea Europeană din, de către aceste state. În Uniunea Europeană există o tradiție îndelungată de acordare de acces pe piață preferențial pentru țările sărace. Așadar, din 1975 până în prezent, când există un sistem general de preferințe pentru aceste țări, pentru țările aflate în curs de dezvoltare. În 2005, acest sistem de preferințe a fost lărgit pentru a include și alte țări și în 2005 o anexă foarte importantă s-a adăugat, astfel încât și cele mai sărace piețe să beneficieze de un sistem de preferințe și de scutire totală de taxe vamale. Aceste preferințe au devenit permanente, așadar există o garanție că nu vor mai exista fluctuații și că aceste preferințe nu vor putea fi ridicate, astfel încât țările să poată avea o reacție sustenabilă. Așadar, ce am avut în vedere în studiul nostru? ce se presupune că trebuie să facă acest sistem de preferințe. Pe de o parte, ne așteptăm ca ele să crească exporturile din țări în curs de dezvoltare spre Uniunea Europene, dar și să varieze gama de exporturi. După cum vedeți, în al treilea chenar, dorim să și reducem sărăcia în zonele respective și să stimulăm comerțul. Așadar, accesul preferențial pe piață înseamnă că exporturile din țările respective cresc. Este un aspect pe care îl vom analiza în detaliu în studiul nostru, însă există deja multe lucrări în domeniu. Dacă de acces preferențial pe piață țării respective, dar ele nu au capacitatea să reacționeze, atunci, practic, n-ai obținut nimic. preferințele în realitate nu înseamnă întotdeauna exporturi mai mari. Nu o să intru acum în detaliu, dar în al doilea raport vom arăta că un sistem de succes și eficient de exporturi reduce sărăcia în țara de origine. E un canal extrem de util mai ales atunci când există și măsuri complementare sau instituții complementare, fonduri complementare și așa mai departe. Dar vom avea în vedere mai ales prima săgeată. Înainte să intru în detalii, iată câteva slide-uri generale. Vedeți aici cum Uniunea Europeană este o piață foarte importantă pentru exporturile provenind din țări în curs de dezvoltare. Așa cum vedeți, 860 de miliarde de euro reprezintă valoarea acestor exporturi din țări în curs de dezvoltare și în procente reprezintă 44,4%. Firește că aici includem și China, care este o țară în curs de dezvoltare, dar în a doua coloană vedeți situația exclusiv China. Ultima coloană se referă la țările mai puțin dezvoltate. Acolo exporturile se ridică la 35 de miliarde de euro, adică 1,8%. Bineînțeles, sunt țări mult mai puțin dezvoltate, de unde și exporturile reduse. Dacă ne uităm apoi La exporturi, vedeți aici cât de importantă este Uniunea Europeană pentru țările mai puțin dezvoltate. În partea dreaptă sus vedeți totalul exporturilor în comparație cu Statele Unite și Japonia, care alături de Uniunea Europeană sunt cele mai importante destinații de export. Uniunea Europeană reprezintă între 42 și 44% din aceste exporturi. În partea dreaptă sus vedeți situația pentru țările mai puțin dezvoltate. Acolo Uniunea Europeană joacă un rol extrem de important, așadar puține importuri ale Uniunii Europene provin de acolo, însă pentru ele procentul este foarte mare, este 59%. Așadar, nu trebuie să ne temem că aceste uh, importul ar putea să domine piața europeană. Însă, din punctul lor de vedere, Uniunea Europeană este de departe cea mai importantă destinație de export. Dacă analizăm situația pentru agricultură, vedem că procentele cresc, adică 66%, îmi cer scuze, 77% din exporturile agricole ale acestor țări ajung în Uniunea Europeană. Așadar, ne așteptăm, evident, ca acest sistem de preferință să crească exporturile. Studiile au arătat că au arătat că, din păcate, multe dintre aceste preferințe nu sunt folosite. Acolo unde se impune o cotă, de exemplu, foarte multe țări în curs de dezvoltare nici măcar nu au ajuns să îndeplinească această cotă. Așadar, nu foloseau în totalitate preferințele disponibile. Există foarte multă nesiguranță în ceea ce privește eficiența acestui sistem preferențial de acces pe piață. Așadar, asta este ceea ce am avut în vedere în studiul nostru. Vedeți aici câteva informații legate de metodologie Însă n-am să spun foarte multe despre metodologie, aș vrea să spun mai multe despre rezultate. Un aspect important este următorul. Vedem că exporturile din țările care beneficiază de un sistem de preferințe cresc, însă nu știm care sunt factorii care declanșează aceste creștere. Vrem să știm, vrem să verificăm dacă sistemul acordat de Uniunea Europeană este într-adevăr ceva de care țările să beneficieze și ceva care duce în mod direct la creșterea exporturilor. Am aplicat sistemul celor trei diferențe, celor trei scăderi. Întâi am analizat perioada de timp și am calculat rata de creștere. Apoi am calculat diferența între rata de creștere a exporturilor pentru cei care beneficiază de sistemul de preferințe, respectiv cei care nu. Sunt foarte multe aspecte unice. De exemplu, am auzit, tocmai am auzit că țări precum Sierra Leone își revin de pe urma problemelor legate de virusul Ebola după un eveniment de genul ăsta, vrem să vedem cum evoluează și exporturile. Așadar, principala idee din spatele metodologiei este dorința de a verifica dacă schimbările din politica europeană se văd în schimbările din exporturile provenind din aceste țări. Pentru a calcula efectul, trebuie să avem foarte multe date. Am folosit aproape 12 milioane de puncte de observație. Și așa am ajuns și la rezultate. Așadar, care sunt principalele rezultate? Vedeți sus că, în medie, analizele noastre se referă la produsele pentru anumită țară exportatoare. Așadar, am constatat că în momentul în care o țară beneficiază de acces preferențial pe piață, ceea ce înseamnă de obicei o reducere tarifară de 6%. Așadar, când se aplică această reducere de 6%, în medie, nivelul de export crește cu 5%. dimensions along which we see stronger effects. So, for example, nu este, bineînțeles, 5% peste tot, e vorba de o valoare medie. Vedeți, de exemplu, pe linia a doua că procentul este de 7%. Uh, one thing that surprises a bit is if countries... Iar pe rândul al treilea vedeți situația pentru țările GSP și GSP+, Plus, unde creșterea este de 4%. Apoi vedeți că acolo unde se elimină taxe foarte specifice, procentul diferă. Un lucru care nu ne-a surprins absolut deloc este ceea ce vedeți la punctul 5, și anume faptul că țările cel mai puțin dezvoltate că în țările mai puțin dezvoltate impactul este de două ori mai mare decât în țările decât în celelalte țări. Pentru aceste țări, rata de export crește cu aproape 10% mai mult. Poate că aceste efecte încă trebuie să se facă simțite în viitor, Însă am constatat că la doi ani după scăderea tarifară, după sistemul de preferințe, marea majoritate majoritatea acestor efecte se făceau deja simțite. Așadar am intrat într-o oarecare perioadă de stabilitate. Prin urmare, în momentul în care se modifică politica, vedem că țările respective răspund foarte repede și se simte imediat creșterea în exporturi. Toate rezultatele pe care le-am constatat au arătat o creștere a exporturilor pentru țările care erau deja exportatoare. Dacă urmărim apoi felul în care s-au diversificat aceste exporturi, pentru că sunt și țări care nu exportau înainte ca acest sistem de preferință să intre în vigoare. În momentul în care aceste țări beneficiază de tarife scăzute, ei încep să exporte produsele respective. Și acest lucru este foarte important pentru că aici vorbim de o majoritate a exporturilor de produse miniere sau agricole Peste tot am constatat efecte pozitive, însă valorile medii nu sunt la fel de ușor de stabilit, pentru că pentru țările mai puțin dezvoltate vorbim de un ordin de amploare mult scăzut față de țările în curs de dezvoltare. Așadar, nu vorbim de cifre comparabile și trebuie să calculăm procentele diferit trebuie să vedem cum crește accesul pe piață după implementarea acestor scheme preferențiale. Și aici am constatat că accesul pe piață crește cu 25%, așadar cu 25% mai multe produse sunt exportate odată ce schema generală preferențială intră în vigoare. Ce, în special, cele mai sărace dintre țările puțin dezvoltate beneficiază cel mai mult și efectele se fac simțite foarte repede. Iată așadar principalele constatări ale studiului nostru. Într-adevăr, Uniunea Europeană este o destinație de export extrem de importantă pentru aceste țări mai puțin dezvoltate. Pe de altă parte, din punctul nostru de vedere, exporturile de acolo reprezintă un procent mic pe piața europeană. Am constatat de asemenea că odată ce țările beneficiază de termeni nefavorabile, uh, nivelul exporturilor deja existente crește, dar mai mult încep să exporte produse noi față de perioada de dinaintea instituirii schemei de preferințe. Și de asemenea, am constatat creșterea exporturilor către Uniunea Europeană, care duce la o scădere a gradului de sărăcie. Vedem așadar și efectele la fața locului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum am să le dau colegilor cuvântul pentru a putea pune întrebări, dar am să încep eu cu o întrebare, două. Domnule Fontini, ați spus că avem nevoie de exemple foarte exemple din aceste țări mai puțin dezvoltate care să ilustreze, să demonstreze beneficiile de care vorbeați? Asta ar fi prima întrebare. Apoi, dacă vedem cifrele, dacă vedem procentele, vedem într-adevăr că, din punctul nostru de vedere, importurile din aceste țări reprezintă un proces foarte mic, dar care este valoarea? Ați spus că e vorba mai ales de produse miniere și produse agricole. Poate putem să exportăm și alte lucruri. Dar care este valoarea, adică care este beneficiul financiar al acestor țări? Știm, de exemplu, că noi importăm foarte multe produse alimentare, banane, de exemplu, însă prețul este în continuă scădere, prețul pe tonă. Așadar, care este de fapt valoarea acolo, la fața locului, valoarea financiară a acestui sistem de export-import. Iată întrebările pe care le-aș avea eu acum. Poate că alți colegi, Ignacio întâi și apoi Ana Maria. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte, am să fiu succint. e bineînțeles o oportunitate și înțeleg că exporturile din țările cel mai puțin dezvoltate sunt în creștere. Însă ceea ce mă îngrijorează pe mine și de fapt ceea ce aș vrea să întreb este care sunt beneficiile concrete pentru oamenii din aceste țări. Mă întreb dacă există vreun studiu care să ne explice foarte clar care sunt companiile care exportă mai ales către țările europene? Ce fel de companii sunt acestea? Pentru că, de fapt, eu am, cred că multe dintre aceste companii sunt, de fapt, companii europene care se folosesc de beneficiile acestor acorduri comerciale cu țările în dezvoltare pentru a beneficia de opțiuni mai bune pe o piață deja existentă. Așadar, aș vrea să știu dacă există un beneficiu concret pentru cetățenii din aceste țări. Pentru că vorbim, într-adevăr, de țări extrem de sărace. Maria Hoibruc. Da, aș dori să mă refer și eu la ceea ce a spus. Ați spus că înseamnă mai puțină sărăcie. Cum măsurați asta? Numai uh, cu PIB-ul sau vă uitați la fața locului? Pentru că PIB-ul nu ne arată întotdeauna uh, care este situația reală în rândul populației. Da, s-ar putea să fie uh, fonduri, dar asta nu înseamnă că ele și ajung la toți oamenii. Asta este unul dintre punctele care m-ar interesa. Apoi, legătura între comerț și dezvoltarea economică și combaterea sărăciei nu este una automană, automată. Direcționarea actuală a politicii comerciale a Uniunii Europene este exact uh, opusă față de ceea ce ar trebui să facem. Dacă continuăm cu aceste acorduri de parteneriat economic, acest acces preferențial uh, la piață pentru aceste țări cele mai puțin dezvoltate nu le va aduce nimic în plus pentru că îl au deja și dacă semnăm aceste acorduri vor primi în plus ce? Ce au deja, dar în plus vor trebui să-și deschidă piețele pentru produsele noastre și efectele s-ar putea să fie exact opuse față de cele pe care ni le dorim dacă uh, ajung, uh, dacă inundăm piețele cu produsele noastre. Și mă îngrijorează faptul că situația s-ar putea să se înrăutățească mai mult decât să se îmbunătățească acolo. Cu aceste preferințe, cred că le ajutăm mai mult decât dacă am solicita o deschidere reciprocă a piețelor. Apoi, prin tipul nostru de acorduri comerciale, cum facem acum cu CETA și TTIP, sta stabilim standarde, însă în aceste standarde nu sunt implicate aceste țări, ele nu sunt întrebate. Și asta este împotriva sau este în contradicție cu obiectivele de dezvoltare durabile care la uh, numărul 17 solicită un parteneriat global și la 10.1 se solicită direct reprezentarea și dreptul de a avea un cuvânt de spus la luarea de decizii în domeniul economic și financiar global pentru a îmbunătăți situația și pentru a crea instituții uh, credibile la nivel global. Exact aceste obiective sunt contrazise dacă noi impunem standardele pentru aceste țări și aceste țări nici măcar nu au un cuvânt de spus. Astea erau observațiile pe care, aveam eu, pe care le aveam eu de făcut. Mulțumesc. Okay, I don't see any other. Oh, Mr. Goins. Domnul Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am venit uh, mai târziu. Nu știu dacă nu cumva pun o întrebare la care poate ați răspuns cumva în prezentarea dumneavoastră. Dacă e așa, să-mi spuneți ca să nu pierdem timp. Ce ar dori eu să vă întreb? E vorba de norme. Cu toții suntem de acord, cel puțin toți din Uniunea Europeană, cel puțin noi aici la Parlamentul European, că e nevoie să existe standarde de calitate extrem de exigente. Cu cât sunt mai uh, stricte pentru piața noastră internă, cu atât e mai greu pentru statele aflate în dezvoltare să-și exporte produsele pe piețele noastre. Știm că de mai mulți ani uh, unele state și cred că și Uniunea Europeană au investit uh, destui bani în îmbunătățirea, perfecționarea activității exportatorilor bazați în țările aflate în dezvoltare. Întrebarea este dacă ritmul de adaptare a producției acestor țări la cerințele de calitate, standardele de calitate din statele noastre, încă sunt valabile, se dezvoltă la fel de mult cum evoluează și standardele noastre pentru piețele noastre. Ați evaluat aspectul acesta? Și încă o întrebare, încă un aspect, se referă la relațiile noastre cu Statele Unite și se referă cumva la aceleași lucruri. De o parte, pe de o parte, se critică armonizarea posibilă a standardelor, pe de altă parte, se fac reproșuri acestui mare, uh, adresate acestui spațiu mare comercial, că ar funcționa ca un fel de fortăreață uh, în fața statelor aflate în dezvoltare. Sunt două scopuri, două rezultate greu de uh, conciliat, doar dacă nu cumva investim mai mult în îmbunătățirea eforturilor de producție ale statelor aflate în dezvoltare. Acestea, în general, încep cu produsele mai uh, ieftine, de la baza gamei de calitate. Și atunci, pe noi mă acest lucru și cum să procedăm în această situație. Domnul profesor uh, poate să răspundă, după care, dacă mai dorește comisia, poate să adauge ceva. Am să vă răspund în ordinea în care au fost întrebate adresările. S-a întrebat dacă um, sunt într-adevăr avantaje concrete pe care le, de care beneficiază aceste state, dacă chiar au ceva de câștigat. Ei bine, noi ne uităm la valoarea uh, exporturilor, adică prețul înmulțit cu calitatea și observăm că venitul total pentru aceste state este în creștere, Poate că prețurile rămân la fel, dar calitatea uh, crește și cantitatea, foarte bine, în cazul acesta cel puțin ocuparea este mai mare, pentru că în multe dintre state o problemă mare este uh, șomajul, ocuparea insuficientă. Dacă calitatea rămâne aceeași, dar prețul poate să fie uh, sporit, iarăși este bine, pentru că uh, permite activitatea unor intermediari, de exemplu, sunt situații bune, oricum ar fi. V-am arătat um, o serie de situații a, a șapte state care au aceste programe, totul în afară de arme și toate au de câștigat în ambele variante. Acum, întrebarea rămâne la cine ajung aceste resurse, aceste beneficii? Și s-a mai întrebat care sunt avantajele concrete, care sunt companiile care până la urmă trag foloasele. Obiectivul Uniunii ar fi ca banii aceștia să ajungă la oameni și angajatorii care primesc în primă instanță banii pot să îi gestioneze, s-ar putea să-i țină chiar în întregime pentru ei, dar se observă că, în general, în aceste țări, piețele sunt destul de competitive și, pe termen scurt, dacă Uniunea Europeană scade tarifele, angajatorul face profite, profituri mai mari, dar se constată totuși o intrare pe piață. Am mai făcut un studiu acum șapte ani și am cercetat atunci uh, oportunitățile, documentul, legea privind oportunitățile de afaceri în, stat, în Africa și s-a constatat că dacă se extind avantajele pentru aceste state, se obține o intrare, o intrare mai mare pe piețele acestor uh, state. A mai fost o întrebare despre modul în care se uh, măsoară sărăcia, dacă e doar pe bază de PIB. Nu ne uităm la mai multe tipuri de um, argumente. Se verifică ce pondere a populației uh, trăiește sub nivelul sărăciei stabilit de Banca Mondială și constatăm că atunci când uh, um, statele acestea beneficiază de acces mai bun pe piețele Uniunii, de astfel de avantaje de acces, ce se întâmplă, ponderea acestor gospodării care sunt sub pragul de sărăcie scade și, în plus, uh, e vorba mai mult de un nivel agregat. Nu putem să facem acest lucru în funcție de fiecare produs în parte. Putem să facem o situație un pic mai uh, generală, la nivel de țară. Statele acestea primesc avantaje din partea Uniunii Europene, din partea Statelor Unite și altor parteneri comerciali și se constată că avantajele legate de reducerea sărăciei au fost mai mari uh, în cazul avantajelor alocate de Uniunea Europeană decât cele alocate de Statele Unite, pentru că e vorba și de produsele implicate și de valoarea adăugată a acestora. Se pare că aceste, acestea sunt mai mare când vine vorba de Uniunea Europeană și oamenii au mai multe de câștigat. A mai fost o întrebare dacă aceste beneficii cresc automat și da, și-a mai pus o, o întrebare dacă nu cumva standardele noastre îngreunează situația acestor state. Dar aici indicațiile noastre sunt uh, exact um, invers. Cred că standardele sunt foarte benefice pentru aceste state. Dacă exporți materii brute, simple, s-ar putea să nu existe concurență în ceea ce privește calitatea și uh, nu există nevoia de standarde, dar pe măsură ce produsele sunt un pic mai diferențiate, adică se vând la prețuri mai ridicate în Europa, statele respective trebuie să îndeplinească standardele respective. Acum, dacă noi, Uniunea Europeană, le impunem sau nu acest lucru, bun, dacă vrei să fii furnizor către Carrefour, trebuie să respecti standardele acestei companii. Dacă nu sunt uh, standarde, e mult mai greu pentru agricultorii și producătorii din aceste state să intre pe piață și să îmbunătățească um, serviciile pe care le acordă clienților din Europa. Ideea este că de dată ce stabilim standarde, s-ar putea să fie mai greu pentru companiile și gospodăriile din aceste state să beneficieze pe moment, pe termen scurt, dar pe termen mai lung, este singurul mod în care se pot integra în lanțul de creare a valorii și pot să aibă o calitate mai mare. Bun, clar, uneori impunem standarde care au și caracter protecționist. Uh, cei din industrie fac lobby în acest sens. Ne preocupă foarte mult uh, alimentele sănătoase. Există standarde foarte stricte care um, fac o triere foarte clară, dar în general, dacă e vorba de standarde de siguranță, uh, atunci nu se poate deplânge faptul că uh, produsele până la urmă rămân în afara piețelor noastre, că tocmai de aceea sunt impuse aceste standarde, să le țină în afară. Răspunsul meu este asemănător și în ceea ce privește negocierile cu Statele Unite de impunere a standardelor. Cumva, răspunsul meu este similar. Orice standard e mai bun decât niciun standard. s-ar putea într-adevăr să existe o întârziere a accesului acestor state pe piețele europene, dar odată ce îndeplinesc standardele respective, se vor afla pe o poziție mult mai bună și vor putea să se extindă, vor putea să meargă la noi niveluri de exportare de bunuri cu mai mare valoare adăugată. Cred că am răspuns la toate întrebările. Dacă mi-a scăpat vreuna, să-mi spuneți. Bun, putem să-i dăm cuvântul domnului Fontini ca să vedem și punctul de vedere al uh, comisiei. Câte microfon pe rând. Cred că răspunsurile expertului nostru au fost foarte clare. Poate câteva adăugiri. Așa cum a spus la început și domnul profesor, studiul a avut două părți. În primul rând, evaluarea legăturii dintre regimurile comerciale și uh, dezvoltarea valorii exporturilor și um, am uh, observat care este tendința. Și mai este a doua parte pe care n-am putut să o prezentăm să o prezentăm în detaliu, se referea la nivelul exporturilor care, și legătura cu reducerea sărăciei în diferitele state. Și și în această a doua corelare s-a găsit un uh, impact pozitiv. Da, dar a fost Um, mai degrabă un catalizator, n-a fost o legătură directă. Statele care au exportat mai mult au avut rezultate, dar bun, și reducerea sărăciei s-a întâmplat în situația lor dacă s-a asociat cu o bună guvernanță și mai departe. Apoi, în ceea ce privește acordurile acestea, totul în afară de arme și uh, tratamentul uh, acordat statelor mai puțin dezvoltate și negocierile legate de noi acorduri de parteneriat. Ce se întâmplă în uh, stat, în cad, în, pentru statele cele mai puțin dezvoltate, aceste acorduri, totul în afară de arme, nu se poate merge prea departe. Avem câteva excepții, câteva facilități. Dar ce putem face și prin intermediul acțiunilor de cooperare și dezvoltare, putem întâi să uh, ne ocupăm de ce, ce disponibil pentru, pentru export și apoi ce se întâmplă cu standardele Uniunii Europene, care sunt aspectele implicate, cele de sănătate și mai departe. Bun, s-ar putea ca unele aspecte să fie una, un acces mai greu la început, dar de îndată ce standardele sunt îndeplinite, acestea prezintă și un efort de adăugare, de valoare, care beneficiază, care e în folosul acestor uh, state. Încă un lucru referitor la acordul cu Statele Unite, care e destul de puțin legat de acest studiu. Nu ne-am concentrat pe acesta în studiul nostru. Nu e neapărat un lucru rău să avem standardele comune, standarde comune cu Statele Unite, dacă vom ajunge să le avem. Pentru că Ideea este că aceste standarde nu vor fi uh, stabilite la nivel internațional. Și vom putea, statele vor putea până la urmă să, să îndeplinească un singur standard și să intre pe două piețe diferite, lucru care cred că e mai, mai bun decât să trebuiască să îndeplinească două standarde diferite pentru fiecare partener comercial în parte. Mai un coleg care a cerut din nou cuvântul. Am să o să întrebăm uh, Maria Holbrook. Quickly though, because we're running out. Pe scurt, Ich möchte hier äh, richtig stellen. Ich habe Aș dori să corectez ceva. Nu am criticat faptul că avem standarde. Sunt pentru standarde și când mă gândesc la standardele sociale și de mediu, uh, chiar mi-aș dori ca ele să fie mai obligatorii uh, sau mai des obligatorii și pentru noi și pentru firmele noastre Îngrijorarea mea este aceea că noi stabilim aceste standarde fără să implicăm uh, țările cu care discutăm și asta nu este în contradicție cu obiectivele de dezvoltare durabilă pentru că nu se face pe bază de parteneriat. Ați spus că aceste țări oricum nu au standarde. Bun, nu au standarde, este posibil, dar cred că trebuie să vedem la nivel de parteneriat uh, cum uh, stabilim standardele pentru viitor. Asta a fost critica noastră, nu faptul că nu ar trebui să avem uh, standarde. Din potrivă, mi-aș dori să avem uh, chiar mai multe. Bun, domnule profesor, vă mulțumesc că ați lămurit întrebarea. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă impunem standardele, atunci va fi mult mai greu uh, ca aceste state să le îndeplinească. V-am spus uh, exemplul dinainte. Dacă Carrefour uh, impune standardele, e altceva. Carrefour vrea să investească, să stabilească niște standarde legate de performanță și de calitate, astfel încât statele acestea să le poată și îndeplini. Cred că și la nivel uh, național am putea să abordăm la fel lucrurile. Mai, mai sunt două lucruri pe care aș vrea să le uh, menționez. Am uitat uh, prima oară, tot referitor la întrebarea noastră. S-ar putea ca accesul acesta și um, uh, implicarea firmelor europene ar putea să fie un fel de revers al medaliei, dar până la urmă este vorba de schimbări unilaterale de politici uh, din partea Uniunii Europene. Până acum, noi am tratat doar chestiunile în care Uniunea Europeană, la nivel unilateral, a um, permis acest acces pe piețe fără să ceară ceva în scump. Nu ne referim la diferite alte aranjamente, negocieri multilaterale și așa mai departe. E vorba de un sector specific unde Uniunea Europeană poate să um, se îndepărteze de clauza națiunii cele mai favorizate și de dreptul OMC și să facă un fel de discriminări permițând statelor cele mai puțin dezvoltate un acces mai bun pe piață fără să ceară ceva în schimb. Și încă un lucru referitor la standarde. E foarte important să înțelegem un lucru să ne gândim cum uh, e posibil uh, să vedem o materializare a efectului atât de rapidă. Mie mi s-a părut că evoluțiile au fost foarte bune. În foarte multe dintre aceste state există firme locale de consultanță care sunt foarte la curent cu politicile europene și americane uh, Acum doi ani, uh, Uniunea Europeană a schimbat sistemul GSP și toate firmele de consultanță locale sunt la curent și ajută companiile locale. Deci când facem o modificare aici în Europa, există sprijin pentru companiile locale, astfel încât să poată beneficia de pe urma acestor schimbări în măsura posibilului și atâta vreme cât uh, stabilim uh, standarde în colaborare cu industria astfel încât să poată fi îndeplinite, cred că acest lucru reprezintă un sprijin pentru companiile respective. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, și mulțumesc și domnului Fontini, care cred că rămâne alături de noi și pentru punctul următor. Da. Cel uh, de după aceea. Da. Știu că m-am întâlnit cu agricultori uh, care cultivă banane și spuneau că există standarde diferite, supermarketurile au uh, standarde diferite, aveau uh, producătorii pentru fiecare um, supermarket în parte, de îndeplinit standarde diferite. Deci poate că uneori un standard unic ar putea să le fie util decât să aibă 25 de standarde diferite, fiecare impus de către un lanț de supermarketuri. Pur și simplu să li se spună, dacă vreți să intrați pe piața noastră, asta trebuie să produceți, să fie mai simplu. Cam atât pentru punctul acesta. Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor, că ați venit astăzi pentru prezentarea dumneavoastră și uh, vă urmări în uh, viitor evoluția acestor schimburi putem să trecem acum la punctul 7, unde în continuare discutăm despre comerț. Este vorba despre o recomandare um, către Comisia Europeană cu privire la negocierile TISA, acordul de uh, schimburi comerciale în domeniul serviciilor. Este vorba de un proces care a început în aprilie 2013. În discuțiile implică 23 de părți din OMC. O treime dintre acestea sunt state în curs de dezvoltare și cu Uniunea Europeană acestea reprezintă cam 70% din uh, comerțul mondial de servicii. Uh, deși aceste um, negocieri uh, nu țin de competența OMC, acestea se desfășoară cumva sub auspiciile Organizației Mondiale a Comerțului. Am să-i dau cuvântul uh, doamnei uh, Lola Sanchez Caldentei, care este raportoarea noastră. Mulțumesc foarte mult, Linda. E important să punem încă o dată accentul pe modul în care politicile comerciale și de investiții ale Uniunii Europene afectează politicile de dezvoltare, pentru că efectul este direct asupra statelor aflate în curs de dezvoltare și de aceea e nevoie să se respecte principiul coerenței uh, politicilor de dezvoltare și să garantăm că politica noastră comercială să nu contrazică obiectivele de dezvoltare durabilă aprobate recent la Națiunile Unite. Noi am uh, privit această, din această perspectivă um, negocierile TISA și ce trebuie subliniat aici. În primul rând, Comisia Europeană trebuie să sporească transparența și uh, răspunderea democratică în procesul de negociere a acestui acord, pentru că e rușinos ca marea parte a informațiilor de care dispunem să fie apărut prin Wikileaks, să nu fi fost uh, publicate de către Comisie. E foarte greu să faci un aviz cu privire la un acord. Um, cunoscând uh, marea parte a informațiilor prin uh, scurgerile Wikileaks. Și apoi e important să se țină cont de mm, categoriile care vor fi afectate, cum ar fi uh, sindicatele, asociațiile din societatea civilă și să se țină cont de uh, asociațiile din uh, statele în dezvoltare. Trebuie să evităm ca acordurile acestea macro, comerciale, cum sunt TISA, să nu facă cumva un fel de bypass către forumurile internaționale care ar trebui să se ocupe de acestea, pentru că Uniunea Europeană ar trebui să, prom- să promoveze forumurile internaționale în care Um, statele um, în dezvoltare să fie bine reprezentate, nu neglijate. Astfel de acorduri, cum este TISA, uh, trebuie să evităm să reprezinte interesele celor puțini și elitelor restrânse și să vină în detrimentul tuturor celorlalți. Încă un lucru. Uh, TISA și astfel de acorduri nu trebuie să fie un instrument pentru privatizarea serviciilor publice și nici pentru liberalizarea contractelor publice. Comisia Europeană așadar trebuie să respecte um, hotărârea guvernelor statelor în um, dezvoltare ca să ia decizii autonome astfel încât să garanteze standarde decente în ceea ce privește condițiile de muncă și drepturile omului și, de exemplu, uh, s-a constatat că Uruguay s-a hotărât să se retragă din uh, negocieri pentru că sunt riscuri mari presupuse de acest uh, acord în ceea ce privește serviciile strategice din această țară. Oamenii din stradă au cerut acest lucru și guvernul i-a ascultat. Și, nu în ultimul rând, e important ca Comisia să studieze efectele pe care le, le va avea TISA în ceea ce privește egalitatea între sexe și emanciparea femeii Sperăm că um, colegii vor fi de acord cu acest um, aviz, pentru că ni se pare unul de bun simț și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Am să vă dau cuvântul uh, raportorilor din umbră, domnul Venta și apoi domnul Frunzulică. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să vorbesc în numele domnului Stir. Este raportorul grupului nostru din umbră la acest aviz și vreau să cer uh, scuze în numele dumnealui că n-a putut să vină personal să facă acest schimb de poziții și de opinii cu privire la acest subiect. Grupul PP consideră că avizul Comisiei DEVE în ceea ce privește acordul TISA este foarte important pentru că va avea efecte globale asupra statelor aflate în curs de dezvoltare. Suntem de acord cu raportoarea că coerența politicilor de dezvoltare trebuie să fie respectată în TISA, precum și în toate politicile europene asigurându-ne că investițiile și comerțul europene chiar contribuie la Uh, uh, la dezvoltare durabilă și la crearea de locuri de muncă în statele aflate în curs de dezvoltare. Salutăm documentul Comisiei către un, uh, o politică de investiții comerciale comercială mai responsabilă. Ne trebuie o politică comercială mai um, responsabilă, mai transparentă, mai eficientă și care nu va reflecta doar interesele noastre, ci și valorile noastre. Pe de altă parte, noi, cei de la PPE, nu putem să fim de acord cu raportarea că TISA ar trebui să fie respins în ceea ce privește liberalizarea comerțului uh, cu servicii important și în beneficiul uh, Uniunii Europene, precum și în beneficiul uh, statelor în curs de dezvoltare, pentru că serviciile reprezintă o pondere um, din ce în ce mai mare în creștere a PIB-ului și în mulțirea locurilor de muncă și este esențială pentru statele în curs de dezvoltare. Apar uh, noi uh, tehnologii de comunicare și de informații uh, transfrontaliere și trebuie să se reflecte această realitate și în acordurile comerciale când e vorba de globalizarea comerțului cu servicii și avantajele vor fi globale. Uh, în special asupra statelor aflate în curs de dezvoltare. Raportorul din umbră dorește să sublinieze faptul că grupul PPS rămâne um, foarte mult angajat uh, în găsirea unei soluții în cadrul OMC, lucru care ar trebui să fie menționat în cadrul avizului. TISA um, are menirea să facă progrese în negocierile agendei Doha pentru dezvoltare, cu acele state care doresc în continuare să continue, care doresc să continue negocierile. Este vorba de o soluție pe termen lung și PPE um, salută um, soluțiile propuse de orice um, membre de a adera ulterior la acest acord. De aceea este foarte important ca dispozițiile din TISA să fie compatibile cu Uh, normele OMC, cu standardele OMC și GATT, s-ar putea să fie, de fapt, un punct de plecare, o bază pentru o soluție multilaterală în viitor. Raportul din umbră PPE consideră în mare că trebuie să găsim o poziție mai echilibrată în cadrul Comisiei DEVE, una mai echilibrată decât cea care apare în prima uh, formă a avizului și trebuie să um, ne concentrăm pe efectele benefice ale TISA asupra statelor aflate în curs de dezvoltare. Considerăm că abordarea noastră trebuie să fie una constructivă. Noi o să recomandăm negociatorilor cum să um, aibă avantaje cât mai mari și riscuri cât mai mici pentru statele aflate în curs de dezvoltare. Până la urmă, decizia va fi una și ideologică. Amendamentele PPE Uh, vor merge în această direcție a unei abordări uh, constructive și um, um, de propuneri concrete pentru negociatorii Uniunii Europene. Suntem convinși că în cursul procesului de negociere se va, se va putea ajunge la un compromis care să satisfacă majoritatea părților. Thank you very much. So different opinion there. Uh, Mulțumesc. Deci, iată o altă opinie aici. Domnul Frunzulică. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, Aș vrea să spun că există multe aspecte în uh, documentul colegei Lola Sanchez uh, cu care sunt de acord, însă, în general, uh, aș saluta o atitudine mai binevoitoare față de aceste negocieri. Aș dori să lucrăm la îmbunătățirea transparenței și a legitimității democratice. Foarte uh, dezirabile din punctul meu de vedere, având în vedere că negocierile în secret uh, îngrijorează publicul și lasă spațiu pentru uh, dezinformare. Publicul trebuie să știe care sectoare economice vor fi afectate de către TISA și care nu. TISA ar trebui să implice uh, Uh, organisme internaționale și să includă și statele în curs de dezvoltare. Trebuie să fim mai atenți la impactul potențial al acestui acord asupra țărilor în curs de dezvoltare. Fie acum sau mai târziu în, acest, uh, în cadrul acestui acord. Prosperitatea noastră economică nu poate să fie în detrimentul altor țări, mai ales în uh, cel al uh, țărilor în curs de dezvoltare. O evaluare a impactului specifică pe acest subiect ar fi binevenită. Trebuie să consolidăm protecția serviciilor sociale, serviciilor publice, mă scuzați, excluzându-le din TISA și, uh, de asemenea, să analizăm eventualul impact al TISA asupra femeilor. TISA este o oportunitate de a reglementa globalizarea în beneficiul uh, oamenilor și al planetei, însă aceste negocieri aduc cu sine și o serie de îngrijorări care trebuie să fie abordate pentru a ne asigura că acordul final este sprijinit de o largă majoritate în Parlamentul, din Parlamentul European și din opinia publică. Uh, Mulțumesc, domnul Görens, în numele ALDE. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă Sanchez. Doamna Sanchez ne-a făcut o serie întreagă de propuneri și recomandări. Foarte bine. Uh, există o legătură între politica comercială și cea de dezvoltare. Este foarte clar acest lucru. Pe mine mă interesează să știm în ce măsură am, am ținut cont de țările în curs de dezvoltare în acest cadru. Le-am consultat în mod uh, formal, în mod informal. Societatea civilă din aceste țări în curs de dezvoltare mm, a fost consultată, pentru că consultarea acesta este prevăzută în acordurile de la Cotonou. Parlamentele respective au fost consultate. Cine inform, informează Comisia, care este parte la aceste negocieri, de dorințele țărilor în curs de dezvoltare. Trebuie să ținem cont dacă vrem să avem o coerență a politicilor noastre externe, trebuie să existe această consultare. Eu aș vrea să știu care este metoda aplicată pentru a se afla și a se ține cont de dorințele acestor țări în curs de dezvoltare. Dacă Uh, este vorba de Banca Mondială și despre ea ni se vorbește de fiecare dată. Banca Mondială este un organism care vorbește numele altora. Eu aș vrea ca țările afectate să se poată exprima direct. Într-o discuție ca aceasta, ar trebui să putem să discutăm cu un expert de la ACP și cu alți experți din țările în curs de dezvoltare, pentru a fi siguri că cele două regimuri aplicabile acestor țări în curs de dezvoltare sunt supuse acestei uh, consultări. Mi se pare una dintre lacunele uh, modului în care abordăm această problemă. Nu este sub nicio formă o critică la adresa doamnei Sanchez, care a făcut o treabă foarte bună, însă este o chestiune referitoare la modul în care am abordat și urmează să abordăm acest subiect. Doamna președinte, da, poate la reuniunea coordonatorilor putem discuta și despre asta. Domnul Luca, Luche, acum de la ECR. Mulțumesc, doamna președinte. Voi interveni în germană. Cum văd eu acest raport? Într-adevăr, poziția grupului ECR față de TISA este fundamental alta față de uh, poziția grupurilor de stânga față de TISA. Deci sunt de acord cu antevorbitorii mei care au solicitat o abordare mai deschisă, mai pozitivă uh, față de TISA, mai pozitivă decât uh, este prezent în acest uh, aviz. Proiectul, și văd acest lucru cu un ochi critic, este caracterizat de faptul că face observații foarte generale față de TISA și numai rare ori abordează chestiuni mai specifice. Însă cred că este sarcina noastră să ne concentrăm asupra ceea ce avem noi de spus în ceea ce privește politica de dezvoltare și nu și chestiunile de comerț și nu să vorbim în general despre uh, cazuri uh, despre acordurile generale sau uh, ce, comerciale generale despre acordurile comerciale sau cele de servicii. La TISA participă un număr redus de țări la negocieri aproape nici o țară în curs de dezvoltare foarte săracă, um, unele cu venituri mijlocii, dar uh, TISA de cele mai multe ori se concentrează asupra lumii uh, mai, de, mai degrabă dezvoltate. Cred că um, ar trebui să solicităm comisiei și țările, țărilor care duc negocieri în acest uh, moment să încurajeze mai multe țări să participe la aceste negocieri și să semneze acest acord. De asemenea, sunt de acord și cu um, raportorul uh, din umbra al PPE. O abordare multilaterală mi se pare cât mai de dorit în aceste negocieri acest lucru nu trebuie să se întâmple neapărat sub umbrela OMC. În principiu este cât mai important să avem uh, cât mai multe țări participante. Și la DEVE ar trebui să subliniem și să punem accentul uh, pe faptul că mult mai multe țări în curs de dezvoltare să participe la aceste negocieri. De asemenea, ar fi important pentru mine ca în acest raport să se vorbească despre importanța uh, specială a comerțului cu servicii și um, potențialul pe care îl poate avea față de țările uh, sărace. Nu se vorbește nicio formă de serviciile financiare în cadrul acestui uh, raport. Serviciile financiare uh, sunt un deficit în țările în curs de dezvoltare, deci ar fi pozitiv să se facă comerț cu astfel de servicii dacă se face un import de astfel de servicii, știm că asta creează posibilitatea de investiții, uh, posibilitatea de a crea locuri de muncă. Știm că de multe ori există obstacole uh, în calea creării de noi locuri de muncă, uh, tocmai din lipsa acestor servicii. Însă toate acestea nu vor fi uh, suficiente. Știu că s-a mai vorbit despre mai multe lucruri. Va fi nevoie ca țările în curs de dezvoltare să creeze uh, precondițiile pentru serviciile financiare. Mă refer aici la uh, cadastru, la posibilitatea de a se stabili foarte clar uh, priori, uh, proprietarii, um, apoi statul de drept, bineînțeles, posibilitatea de a oferi garanții pentru credite bancare. Um, deci și aici ar trebui la TISA să ne asigurăm că dacă se face un comerț uh, cu servicii financiare, um, țările respective să creeze uh, terenul fertil pentru asta. O altă chestiunea ar fi că trebuie să, uh, sublin, să punem accentul și pe alte tipuri de servicii importante pentru aceste țări, de exemplu uh, dezvoltarea de software-uri. Între timp, statele mai pro, care au progresat mai mult uh, au creat un mare potențial de export aici, deci există un potențial și în aceste țări și astfel de servicii așadar ar trebui să fie numite în avizul nostru. Tocmai pentru că asta crește șansele țărilor în curs de dezvoltare. Și astfel aspectele pozitive din TISA se duc uh, către toate țările care participă la negocieri și care încheie acest acord. Mulțumesc. Yes, thank you. I just checked and there are... Mulțumesc. Mai există 23 de țări care nu sunt uh, printre țările cel mai puțin dezvoltate. Există 8 uh, țări uh, cu venituri medii uh, și uh, una puțin dezvoltată. Deci avem Mexic, uh, Chile, Turcia, deci, într-adevăr, mai degrabă uh, țări mai degrabă dezvoltate și nu țări cu venituri reduse. Domnul Jordi Sebastia, acum, din partea versilor. Muchas gracias, señora. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. De asemenea, mulțumiri doamnei raportoare pentru aviz. Suntem uh, pe deplin uh, de acord cu activitatea dumneai ei. Amendamentele pe care le vom înainta nu doresc să modifice avizul meu, ci mai degrabă să completeze cu niște lucruri uh, un aviz care ni se pare foarte bine întemeiat. Acordul acesta, TISA, poate fără îndoială să aibă un impact extrem de important asupra statelor aflate în curs de dezvoltare. Trebuie să ținem cont de faptul că 51% din capacitatea economică a acestor state vine din sectorul serviciilor. În plus, este un un sector emergent în dezvoltare și în care femeile își găsesc de lucru, spre deosebire de alte sectoare în care sunt încă marginalizate. Deci dacă am dereglementa acest sector, dacă am uh, afecta acest uh, sector uh, absolut fundamental ar putea să ducă la multe perturbări. Printre altele, tinerii care se educă la școlile înalte de acolo și care au o contribuție importantă la Um, evoluțiile acestora, ar fi nevoit să meargă în alte state unde concurența ar fi mai mare, competitivitatea ar fi mai mare. Pentru că acesta, acest lucru ar însemna să li se ia acestor uh, țări o resursă importantă. În plus, există contradicții cu acordurile de la Doha această unealtă pentru statele în dezvoltare ar putea să dispară și mai sunt câteva referințe utilizate de OMC la statele în curs de dezvoltare trimite la faptul că merită un uh, tratament special și diferențiat. Iar în documentul pe care știm noi al uh, tratatului acesta TISA, aceste trimiteri au dispărut uh, cu desăvârșire și în plus acestea ar fi trebuit să fie garantate și practic, la ce s-ar întâmpla, s-ar privatiza în companiile controlate de stat, care sunt esențiale pentru creștere. Deci suntem de acord cu ce a spus uh, autoarea avizului. Considerăm că această comisie trebuie să fie foarte fermă în apărarea intereselor statelor aflate în curs de dezvoltare, și să atragă atenția asupra pericolelor care ar putea să apară dacă tratatele acestea vor dereglementa situația astfel încât să le lase pe aceste state într-o situație de vulnerabilitate, de slăbiciune. Vom încerca să completăm um, um, acest aviz cu alte riscuri pe care le-am văzut, uh, riscuri legate de îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă și um, drepturile uh, umane. Uh, bueno, yo voy a hablar en español, así que me puedo felicitar con la colega. O să vorbesc în spaniolă. Vreau să o felicit pe colega Lola Sanchez pentru, a, bu, pentru munca foarte bună pe care a făcut-o pe acest aviz. Sunt perfect de acord cu ce a spus și cu ce a spus și colegul Sebastia, pentru că Bun, și noi o să venim cu amendamente, dar doar ca să completăm o treabă deja bine făcută. Și cred că trebuie să vorbim despre negocieri, nu? pentru că nu putem să ne gândim să schimbăm uh, viața tuturor acestor popoare prin negocieri care nu sunt deloc uh, transparente. Și nu există niciun fel de uh, control. Până la urmă e vorba doar de niște multinaționale care o să beneficieze de pe urma acestor um, tratate. Și um, drepturile uh, Um, deja câștigate nu vor fi respectate, de exemplu cele legate de mediu și nu se ține cont nici de suveranitatea autorităților naționale, regionale, locale și nu e vorba de o, provo- de o provocare când spune și Lola că putem să ne gândim să ne retragem noi Uniunea Europeană din negocierile TISA, așa cum a făcut și guvernul Uruguayului. Pentru că dacă nu se schimbă modul în care se desfășoară aceste negocieri, Cred că putem să ne gândim să trimitem un mesaj puternic celor care cred că pot să um, să iau multinaționalele deciziile care influențează popoare întregi. Aceasta este poziția noastră. Mulțumesc. Nu cred că mai există alți vorbitori, deci am să dau cuvântul reprezentantul, reprezentantului Comisiei, domnul Harisaga Diez, dacă doriți să răspundeți. Da, mulțumesc și vă mulțumesc pentru proiectul de raport și pentru comentariile de astăzi. Câteva clarificări. În primul rând, în ce privește transparența, Parlamentul European are și continuă să primească fiecare document legat de această negociere. Și când spun fiecare document, vreau să spun fiecare document. Comisia INTA, primește propunerile nu numai ale Uniunii Europene, ci uh, propunerile tuturor uh, participanților la negocierile, la negocierile TISA de la începutul negocierilor. Este vorba de fiecare subcapitol înainte și după uh, fiecare rundă de negocieri. Deci Comisia INTA poate să verifice și să urmărească foarte clar modificările și cine le-a cerut dincolo de asta, Uniunea Europeană pe pagina sa, Comisia Europeană pe pagina sa uh, a publicat oferta sa uh, de un an și jumătate oferta Comisiei este disponibilă. Am publicat, Consiliul a publicat mandatul de negociere uh, dat Comisiei la solicitarea Comisiei de asemenea, pe site este disponibil pentru toată lumea propunerea Comisiei în negocieri și de la ultima rundă de negocieri am uh, realizat și un raport public um, care descrie progresele făcute la ultimele Uh, negocieri TISA. Cred că în ceea ce privește transparența facem destul de mult, avem și un uh, dialog cu societatea civilă europeană, tot la 3-4 luni ne întâlnim cu reprezentanții acestora și uh, discutăm cu diferite grupuri, inclusiv ONG-uri și autorități locale. În ceea ce privește conținutul, dacă facem ceva care ar forța privatizarea sau dereglementarea serviciilor publice. Nu. Acordul va recunoaște în mod explicit dreptul de a reglementa în text și se va referi la dreptul de reglementare într-un mod nediscriminatoriu. Deci orice fel de standard de mediu sau de alt, alt fel de tip de standard care se dorește uh, păstrat va fi compatibil cu uh, condițiile din uh, din negocieri. De exemplu, un exemplu de standard uh, social. Sindicatele au rezerve uh, publicate care spun uh, Uniunea are, mă scuzați, uh, rezerve um, care spun că Uniunea Europeană își asumă dreptul de a nu um, aproba orice fel de prevedere care este în contradicție cu um, prevederi în ceea ce privește drepturile sociale și așa mai departe. Nimic din acord nu va uh, forța privatizarea vreunui uh, serviciu public și nu va uh, împiedica renaționalizarea vreunui serviciu. Este clar, avem o rezervă în, prevăzută în uh, angajamentele noastre, este publicată pe site și este identică cu tot ce avem în toate acordurile noastre și anume putem uh, menține și intro, sau introduce monopoluri la orice nivel al uh, serviciilor din partea guvernelor. Comisarul nostru și reprezentantul uh, din partea Statelor Unite, Michael Froman, au făcut o declarație în acest sens pe 20 martie și acestea disponibile pe site-ul Comisiei. Deci se spune că nici la TISA, nici la TTIP nimic nu îi va împiedica pe participanți să își mențină servicii în domeniul public sau să readucă servicii privatizate în domeniul public. Cum ne asigurăm că, a, că atragem cât mai multe țări în curs de dezvoltare. Avem câteva participante, inclusiv acum uh, insulele Mauritius, um, care s-au alăturat negocierilor în octombrie. Ușa este în continuare deschisă, încercăm să atragem și alte țări în curs de dezvoltare și vom continua să facem asta. Cum acționăm? Unul dintre parametrii principale ai TISA este că folosim definițiile, domeniul de aplicare și parametrii principali din GATS. De ce? Tocmai pentru a uh, facilita participarea uh, țărilor în curs de dezvoltare, astfel încât acestea să ajungă la o masă critică și să ne permită să revenim cu angajamentele noastre la OMC. Ce înseamnă asta? toți partenerii, participanții la OMC vor beneficia de ceea ce fac acum participanții la OMC. Să nu uităm că la GATS mulți uh, dintre participanți și-au asumat angajamente foarte puține sau chiar deloc. Cu timpul, um, ceea ce se întâmplă pentru OMC se va aplica și pentru TISA. Cine, ne, cine reprezintă statele în, uh, în curs de dezvoltare la negocierile TISA? Ele însele, uh, guvernele. Noi invităm statele, este dreptul lor suveran uh, de a face asta. Cum își definesc ei apoi poziția de nego- negociere ține de uh, Uh, sta, de drepturile fiecărui stat. Nu putem noi uh, decide în negocieri uh, cum își determină participanții la negocieri poziția. Vă mulțumesc. Okay, we are getting very short time, but shall be... Mai avem uh, foarte puțin timp, dar uh, Charles, un minut. Da, nu Uh, am avut timp să uh, pun această întrebare. Pe ce uh, articol din GATT ne bazăm? 24 este cel referitor la activitatea economică. Pun această întrebare pentru că există o dificultate specifică ce reiese din, aplicația, din aplicarea articolului 24 din GATT. Acest articol vine dintr-o perioadă în care țările în curs de dezvoltare nu participau la comerț. Uh, este un articol care reglementa relațiile între țări cu un nivel de dezvoltare comparabil. Iar acum avem o diferență de dezvoltare între țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate. Deci să ne bazăm în negocieri în ziua de astăzi pe un articol care de fapt se referă la o situație omogenă între parteneri cu un nivel de dezvoltare similar, uh, este uh, deloc binevenit, pentru că situația nu mai este deloc omogenă și eu acum îmi pun următoarea întrebare, dacă uh, abordăm în mod suficient această chestiune a raportului între țările în curs de dezvoltare și țărilor, țările dezvoltate. Cred că GAT nu a fost prevăzut pentru a rezolva problemele între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Doamna McEwen, da, dacă vă uitați pe lista participanților la TISA, da, sunt opt țări cu venituri ridicate, o țară cu venituri scăzute și nicio țară uh, dintre cele mai puțin dezvoltate. Mulțumesc. Comisia. Da, nu avem nevoie de un articol specific pentru a lansa negocierile. O negociere se poate face la orice uh, Uh, moment, fără să fie nevoie de un articol specific din uh, GATT. Dar există un articol în aceste acorduri, articolul 5, care este adică care este uh, paralel cu 24 din GATT, care permite statelor să ajungă la un acord, uh, dar nu toate prevederile sunt aplicabile în uh, toate țările, în funcție de specificitățile acestora. Deci ce... Uh, iată, această, uh, abor, această aplicare specifică se aplică în funcție de articolul 5. În ceea ce privește TISA, ofertele diferitelor membrii TISA disponibilă puse la dispoziția Comisiei INTA ne arată un nivel destul de mare de diferențiere între statele dezvoltate și în curs de dezvoltare. Deci oferta Uniunii Europene, din punctul nostru de vedere, este mult mai deschisă, deci uh, se oferă mai multă deschidere celorlalți parteneri față de oferta, să spunem, a Peru sau a Turciei, și asta corespunde cu faptul că Uniunea Europeană este un partener uh, comercial uh, care își poate permite să ofere o deschidere comercială mai mare decât uh, alte țări. Există țări în curs de dezvoltare, precum Chile, care aleg să, of- să ofere multă liberalizare și deschidere față de concurența uh, din străinătate. Și când vorbesc de deschidere, nu mă refer la liberalizare în sensul de reglementării. Fiecare își menține posibilitatea de a reglementa diferite sectoare în modul în care consideră că este potrivit, fără să existe discriminare. Mulțumesc. Ne oprim aici. Discuția a fost uh, lungă. Termenul pentru amendamente. Pardon, mă scuzați. Uh, Lola. Panichez din cauza timpului, dar uh, trebuie să dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, Linda. Vreau doar să mai punctez câteva lucruri. Cred că în aviz se vede că nu respingem TISA în sine, ci accentul pe care îl are în acest moment, faptul că ar putea să fie o, o poziție de scăpare față de acordurile um, bilaterale, în fel de bypass și nu vrem ca acesta să fie un instrument de privatizare a serviciilor publice pentru că suntem convinși că e un fel de trambulină către aceste procese. În plus, noi ca și Comisie pentru Dezvoltare trebuie să fim vigilenți față de toate statele în curs de dezvoltare, nu doar față de cele care sunt în curs de negocieri, implicate în negocierile pentru acest tratat. Cred că prin TISA se încearcă stabilirea unor standarde de, în ceea ce privește comerțul cu servicii, acestea le vor afecta și pe celelalte state aflate în curs de dezvoltare, care vor trebui la rândul lor să le adopte dacă vor să comercializeze cu restul lumii și în plus uh, am spus că am găsit mai multe informații pe Wikileaks decât în orice alo și că nici pe uh, site-ul comisiei sau altele, e mai mult propagandă acolo. Nu spun asta eu, societatea civilă din Europa spune acest lucru. Oricum, le mulțumesc tuturor grupurilor pentru contribuțiile aduse, pentru ideile prezentate, am luat act de acestea și la fel așteptăm amendamentele pe care doriți să le depuneți și sperăm că abordarea comisiei noastre va fi una puternică, robustă, astfel încât să ne asculte cei de la INTA, pentru că subiectul acesta nu interesează pe ei prea mult, dar este treaba noastră principală. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și termenul pentru amendamente este pe 12 noiembrie la ora 12.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 Vă rog frumos, dacă doriți să vorbiți despre altceva, să ieșiți afară să faceți asta, spune doamna președinte. Așadar, Comisia Europeană a publicat raportul în ceea ce privește coerența politicilor de dezvoltare. Bineînțeles că vom avea și noi un raport asupra acestui subiect din proprie inițiativă. Comisia publică raportul la fiecare doi ani, conform tratatului de la Lisabona și noi răspundem acestui raport. E un aspect foarte important, în special dacă avem în vedere Agenda 2030. Avem astăzi aici cu noi mai mulți experți care ne vor prezenta punctul lor de vedere. Îl avem și pe domnul Preda, raportorul comisiei noastre, care va lua cuvântul după ce îi vom fi ascultat pe experți. Avem întâi trei vorbitori. În primul rând, domnul Frontini, care n-a vorbit deja mai devreme, așa cum am spus, este directorul Departamentului pentru Coerența Politicilor la DG DEFCO și ne va vorbi despre raportul care acoperă perioada 2013-2015. Îi dau așadar cuvântul domnului Frontini, apoi îi vom auzi și pe ceilalți exporți din partea sectorului ONG. Domnule Frontini, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, cât timp am la dispoziție. Doamna președinte, v-aș ruga să vă limitați la șapte minute, dacă se poate. Domnul Frontini, mulțumesc. Am să încerc să spun tot ce am de spus în șapte minute. Așadar, bună ziua încă o dată, mai ales uh, vă salut pe aceia dintre noastre că au ajuns mai târziu. Pentru mine e o mare plăcere să mă aflu aici și să discut aceste aspecte legate de coerența politicilor de dezvoltare. Această coerență este o responsabilitate a tuturor instituțiilor europene și Parlamentul European are un rol foarte important. E vorba de un aspect extrem de tehnic. E vorba de nevoia de a incorpora extrem de multe detalii tehnice din foarte multe politici diferite. Dar este și un subiect foarte politic. E vorba de alegeri politice, e vorba de adoptarea unor măsuri politice. Toate acestea țin de politică, așadar avem cele două laturi. Aș vrea foarte pe scurt să vă spun în primul rând ce reprezintă conceptul de coerența politicilor de dezvoltare, PCD, și cum a evoluat el în timp. Iar apoi aș vrea să vă prezint principalele constatări ale raportului nostru în ceea ce privește coerența politicilor de dezvoltare. Și voi încheia referindu-mă la ceea ce dorim să facem în viitorul imediat apropiat. Așadar, ce este acest concept PCD, coerența politicilor de dezvoltare? Este vorba de a avea politici coerente, de a evita lipsa de uniformitate în ceea ce privește politicile ce vizează țările în curs de dezvoltare. În timp a devenit evident faptul că anumite politici comerciale sau de dezvoltare au un impact foarte mare în țările în curs de dezvoltare. Pentru că ajutorul acordat să fie eficient, atunci contextul politic trebuie să fie și el adecvat. Pentru că altfel beneficiile pur și simplu ar fi anulate. De aceea, Uniunea Europeană a hotărât să includă conceptul PCD în tratatul de la Maastricht, în articolul 278, preluat în tratatul de la Lisabona. Acest principiu spune așa, în momentul în care se discută și se adoptă legislația în ceea ce privește politica de dezvoltare în țările în curs de dezvoltare, Uniunea Europeană ar trebui să aibă în vedere obiectivele coerenței politicilor de dezvoltare. Este așadar vorba de o obligație legislativă. O obligație consfințită în Tratatul Uniunii Europene. Știu foarte bine că această instituție acordă o importanță foarte mare conceptului de PCD. Știu că ați numit raportori, știu că ați invitat experți din afară pentru a discuta acest aspect. De când a fost adoptat de către Comisie în achiul comunitar conceptul PCD, S-au creat și mai multe instrumente, evaluări de impact, consultări publice, o rețea de puncte centralizate, atât în interiorul cât și în afara comisiei. Când vorbim de coerența politicilor de dezvoltare, nu putem avea întotdeauna un acord perfect. Este ceva ce trebuie discutat însă între statele membre. Dacă vă uitați, de exemplu, la politica agricolă comună, veți vedea că obiectivele sunt mult mai prietenoase față de cele anterioare, față de țările aflate în curs de dezvoltare. Mă refer, de exemplu, la fondurile acordate acestor țări. În ceea ce privește subvențiile pentru exporturile agricole în anii 90, ne refeream la o cifră de miliarde. În 2010 era vorba de câteva milioane și acum ele pur și simplu au fost întrerupte, deci cifra a ajuns la zero. Așa a evoluat și politica comerțului extern. Acum o oră vorbeam despre exact acest lucru. Un alt angajament pe care ni l-am luat este acela de a avea raportări regulate și am făcut aceste raportări în ultimii 10 ani. Odată la 2 ani publicăm un raport care arată progresul făcut. Până acum am publicat 5 rapoarte, cel mai recent a fost publicat în august și cred că și acest raport arată progresul care a fost făcut, însă voi fi foarte succint pentru că nu avem foarte mult timp. Un aspect important este faptul că avem acum în vigoare un sistem mult mai bun de a scana legislația atunci când ea este la faza inițială, la faza de pregătire. Comisia are obligația de a face această scanare preliminară și de a avea în minte obiectivele care se referă la țările în curs de dezvoltare. Avem un instrument prin care putem să oferim consiliere metodologică. Prin diferitele mecanisme de coordonare, Comisia are și instrumente pentru coerența politicilor de dezvoltare. Avem rapoarte de la toate delegațiile în ceea ce privește statusul PCD în statele membre. Asta nu înseamnă că toate sunt bune și frumoase. Încă putem face multe, încă avem mult de lucru, și asta ne propunem să facem în viitorul apropiat. De exemplu, vrem să, fac, să vedem cum funcționează evaluarea impactului în realitate și cum putem să aplicăm acest mecanism. Am vrea să primim raportări mult mai regulate din partea delegațiilor, nu doar un singur raport, ci mult mai frecvent am vrea să lansăm un mecanism de evaluare externă a coerenței politicilor de dezvoltare pentru a avea un aviz extern care să ne arate cum putem îmbunătăți modul de lucru. Și, poate cel mai important, am vrea ca această coerență a politicilor de dezvoltare să fie pusă pe agenda 2030. Avem acum o agendă foarte diferită și trebuie să incorporăm această agenda în modul nostru de lucru. Trebuie să o punem în aplicare și considerăm că acest concept PCD este una dintre priorități. Coerența politicilor de dezvoltare nu se face numai prin acordarea de sprijin financiar. Aș vrea să închei spunându-vă că acum avem o ocazie foarte importantă de a aduce subiectul în discuțiile internaționale. Conceptul a fost aplicat până acum în Europa, însă există parteneri la scală internațională interesați de a pune acest subiect pe agenda internațională. Sper că nu am depășit cele șapte minute, dar nu mai am foarte mult timp, așa că voi încheia aici. Bineînțeles că suntem deschiși la orice formă de colaborare cu dumneavoastră care să vă fie utilă și să ne ajute și pe noi. Doamna președinte, vă mulțumesc. E prima dată când discutăm conceptul de coerență a politicilor de dezvoltare în această comisie parlamentară. Ne bucurăm așadar că am auzit și opinia Comisiei. Primul vorbitor este domnul Gert Laport, care este director adjunct al ECDPM, Centrul European pentru gestionarea politicilor de dezvoltare. Vă dau așadar cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. ECDP este într-adevăr un organism de think tank independent care analizează relațiile externe europene și diverse aspecte legate de acest lucru. Avem instituții de financiare în aproximativ 10 state europene, suntem independenți de instituțiile europene de financiare, dar lucrăm împreună cu ei. E un parteneriat foarte constructiv, lucrăm de asemenea cu parteneri din Africa și încercăm să stimulăm dezbaterea unor aspecte foarte importante pentru dezvoltare. Cred că domnul Frontini a arătat cât de importantă este coerența politicilor de dezvoltare și dezbaterea legată de acest lucru. Trebuie să ne asigurăm așadar că politicile merg și ele în aceeași direcție și că sunt benefice pentru țările aflate în curs de dezvoltare. Nu suntem o organizație caritabilă. Uniunea Europeană nu poate să contribuie la dezvoltarea acestor țări numai prin ajutor financiar. Știm foarte bine că aceste contribuții financiare nu vor schimba lumea, poate vor contribui într-o oarecare măsură la dezvoltare, dar nu vor avea toate soluțiile. Trebuie să avem politici mult mai coerente, atât în țările noastre, în statele membre, cât și în țările aflate în curs de dezvoltare. Și toate acestea pentru ca toți să avem o dezvoltare coerentă. S-a subliniat foarte clar că Uniunea Europeană este cu siguranță lider în ceea ce privește gândirea acestor politici de dezvoltare. Săptămâna trecută am fost în Corea. Conceptul PCD în Corea este dezbătut intens, de asemenea în alte țări, precum Japonia, alte țări foarte importante, care încă nu dezbat suficient conceptul PCD. Așadar, salutăm meritele Uniunii Europene și a Organizației Europe Economice pentru Cooperare și Dezvoltare. Există mult mai multă conștientizare publică în ceea ce privește acest concept PCD. Avem multe sisteme PCD care funcționează. Ce înseamnă un astfel de sistem? Înseamnă trei lucruri. În primul rând, un cadru politic sau un angajament politic declarată public. Și în multe state membre acest lucru există deja. Apoi, în al doilea rând, trebuie să existe mecanisme instituționale pentru a gestiona PCD în diversele statele membre. Este iarăși ceva ce am reușit să realizăm în ultimii ani, aproape toate statele membre au astfel de mecanisme de coordonare și, în al treilea rând, datele, informațiile de care avem nevoie, trebuie să analizăm ceea ce se întâmplă, trebuie să avem mecanisme de raportare, trebuie să avem mecanisme de evaluare a impactului politic în ceea ce privește dezvoltarea. Și aici aș spune că am făcut mulți pași înainte. Un alt lucru pe care le-am realizat, și aici a contribuit OCD-ul foarte mult, este presiunea din partea altor organisme, care este de asemenea foarte importantă. Salutăm contribuția sectorului ONG, care a făcut presiuni pentru ca coerența politicilor de dezvoltare să fie inclusă în dezbaterea publică, dar ONG-urile au și participat la evaluarea impactului și la raportare. Organizația pe care eu o reprezint a realizat câteva studii în mai multe state membre. Nu încercăm să-i convingem pe cei deja convinși pentru că din ce în ce mai multe instituții la nivel de stat membru sunt conștiente de ceea ce se întâmplă. Așa cum spunea și domnul Frondini, în septembrie anul trecut am avut o schimbare foarte importantă. în ceea ce privește agenda 2030 sau agenda de după 2015. Dezbaterea în privința coerenței politicilor de dezvoltare are un ritm mult mai accelerat. Aș vrea să vorbesc însă despre coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă. Iată felul în care este abordat subiectul în dezbaterile actuale. Pentru mine, agenda PCD e o agenda nord-sud, țările nordice care trebuie să schimbe cadrul politic astfel încât să nu afecteze dezvoltarea din, și politicile din țările în curs de dezvoltare. Însă, dacă vorbim de dezvoltare durabilă, vorbim de politici universale și de o aplicare coerentă la nivel universal a tuturor măsurilor politice. Ceea ce ar trebui să contribuie la bunăstarea planetei. Iată, de fapt, aspectul principal al agendei pentru coerența politicilor de dezvoltare durabilă. Este o agendă universală. Toate țările lumii trebuie să contribuie atât la nivel local, dar, dacă e nevoie, trebuie să și asume responsabilități în țările aflate în curs de dezvoltare. Avem politica agricolă comună unde într-adevăr s-au făcut pași importanți înainte. Însă, în același timp, e nevoie ca și țările africane să-și asume responsabilitatea și să facă din sectorul agricol o prioritate. S-au luat tot felul de angajamente pentru ca țările africane să aloce cel puțin 10% sectorului agricol, însă ținta nu a fost îndeplinită în realitate decât în foarte puține din aceste țări. Așadar, trebuie să ne asigurăm că politicile pentru dezvoltare durabilă sunt o responsabilitate a tuturor, nu doar în această paradigmă nord-sud. De asemenea, statele membre europene trebuie să aibă și ele un rol foarte important, o contribuție importantă. Dacă vrem să vedem dezvoltare în aceste țări îndepărtate, trebuie să ne luăm angajamente la nivel local. Așadar, în concluzie, eu cred că ne așteaptă lucruri foarte interesante, mai mult decât PCD. Coerența politicilor de dezvoltare. Următorul pas, spuneam, este coerența politicilor de dezvoltare durabilă. E vorba de o dezbatere politică și aș vrea să închei cu ceea ce a spus Einstein. Politica este mult mai complicată decât fizica. Și dat fiind că această coerență a politicilor pentru dezvoltare durabilă e o chestiune politică, sper că îi vom acorda importanța cuvenită în atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus. Doamna președinte, vă mulțumesc. Sper că avem și câțiva Einstein pe aici, pe lângă politicieni, ca să putem să rezolvăm ceea ce ne-am propus. Următorul vorbitor este doamna Isabel Brașe, de la ActionAid. Am vrea să știm care e situația la fața locului. Sunt îmbunătățiri? Uniunea Europeană discută deja de 10 ani despre acest um, subiect. Care sunt efectele la fața locului? Mă mulțumesc foarte mult, mă bucur că am ocazia să reprezint Concord și să vorbesc despre PCD. Avem platforme naționale în toate cele 28 de state membre. Este o rețea europeană care reunește 2600 de ONG-uri la nivel european. În mare sunt de acord cu ceea ce s-a spus până acum. vedem anumite domenii în care, din perspectiva PCD, în ultimii ani s-au făcut progrese foarte importante. Aș putea să vă dau câteva exemple. De exemplu, obligația ca companiile mari europene să aibă raportări regulate în ceea ce privește respectarea drepturilor omului sau obligația ca importatorii să se asigure că lemnul important în Europa nu a contribuit la defrișări și nu a avut un impact ecologic negativ. Avem politica comună de pescuit, care a fost revizuită în 2013 și care ia în calcul mult mai bine acum faptul că în țările în curs de dezvoltare oamenii au nevoie de pescuit pentru subzistență. Apoi, mai recent, În Parlament au fost și alte discuții fuel conflict and poverty and human rights violations in Turkey. În privința minereurilor din zone de conflict, aici la fel trebuie să ne asigurăm că importurile noastre nu au efect, ne efect negativ la fața locului. Sunt lucruri care încă se discută, dar sperăm să atingem obiectivele. De ce vă dau toate aceste exemple? Pentru a vă arăta că PCD nu mai este pur și simplu un vis nebunesc al câtorva utopiști. E ceva ce devine din ce în ce mai palpabil, este un subiect dezbătut la nivel politic. Credem că această coerență a politicilor de dezvoltare este esențială. Avem de-a face cu provocări la nivel global și nu putem să mai spunem că interesul țărilor europene este divergent față de interesul altor țări. Toți avem, de fapt, aceleași interese. Trebuie să punem capăt schimbărilor climatice. Desigur, oamenii din țările în curs de dezvoltare suferă mult mai mult uh, de pe urma schimbărilor climatice, însă este interesul nostru al tuturora să punem capăt, atât în Europa cât și în țările în curs de dezvoltare. Aș putea să vă dau și alte exemple, în ceea ce privește, de exemplu, alimentația durabilă, avem alimente, trebuie să avem alimente produse într-un mod durabil și s-au făcut multe, însă mai sunt încă multe de făcut. alte domenii unde credem că nu s-au realizat la fel de multe. Politica de comerț și investiții europeană, ați discutat despre asta deja. Unii dintre dumneavoastră au spus că nu putem să punem în competiție țări care au nivel diferit de dezvoltare. Așadar, în țările în curs de dezvoltare trebuie să protejăm gospodăriile, industria care abia acum se naște. Avem acum acest mecanism de rezolvare a disputelor care, într-adevăr, rezolvă anumite lucruri, dar în anumite țări în curs de dezvoltare poate să aibă efecte negative pentru că protejează investitorii și lasă oamenii ale căror drepturi sunt încălcate fără căi de atac, mai ales în acele țări unde nu există practic stat de drept și justiție independentă. Așadar, trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană ia în serios PCD. În decembrie, la reuniunea de la Nairobi, va fi o ocazie foarte bună să exprimăm public acest sprijin pentru sectorul agricol din țările în curs de dezvoltare. În ceea ce privește schimbările climatice, din perspectiva PCD s-ar putea face mult mai multe lucruri. Sunt uh, multe soluții pe care noi le numim false. De exemplu, biocombustibilii de primă generație și Parlamentul a avut un rol foarte important în a limita, în a restricționa folosirea acestor biocombustibili în țările europene. Acești biocombustibili duc la creșterea prețului pentru alimente, ceea ce vizează oamenii din țările în curs de dezvoltare. Poate un ultim domeniu la care aș vrea să mă refer, unde credem că Uniunea Europeană ar putea să facă mult mai mult decât face acum. Trebuie să ne asigurăm că sectorul privat este responsabil și tras la răspundere în momentul în care violează acordurilor internaționale. Pentru că în acest moment nu s-a făcut destul. Aș fi vrut să vorbesc și eu despre coerența politicilor de dezvoltare durabilă, etapa următoare. Sunt de acord cu antevorbitorul meu, e vorba de o abordare uh, universală care trebuie să aibă în vedere în special nevoile oamenilor din țări sărace. Este un cadru universal. Și dimensiunile sunt cele patru pe care le știm, economic, social, mediu și bună guvernare. Trebuie să ne asigurăm că orice pas înainte are o abordare integrată a acestor patru piloni. Dezvoltarea nu înseamnă neapărat creștere și creșterea nu este neapărat dezvoltare. Poate creșterea economică duce la mai multă sărăcie sau mai multe încălcări ale drepturilor omului, așadar cele două concepte nu sunt sinonime. Aș vrea să închei referindu-mă la câteva mecanisme unele au fost menționate de antevorbitorii mei. Aș vrea să revin asupra evaluării de impact. Organizațiile din societatea civilă își fac multe speranțe în ceea ce privește aceste evaluări și vrem mai multe evaluări atât ex post cât și ex ante. Concord a publicat de curând și veți găsi documentul la intrare un pachet referitor la mai bună reglementare și acolo veți găsi și informații legate de evaluarea de impact. Pot fi spuse multe referitor la instrumentele deja existente, însă provocarea la care s-a referit și domnul Frontini este punerea în aplicare. Concord a făcut un studiu pentru a analiza care este raportul dintre evaluările de impact în țările în curs de dezvoltare și celelalte și rezultatul a fost în felul următor, doar 20% în 2013 și 18% în 2014. Vedem că procentul a scăzut. 18% nu înseamnă nici măcar unul din 10. Deci ar trebui să avem mult mai multe raportări asupra impactului în țările în curs de dezvoltare și asta nu se întâmplă încă. Foarte pe scurt, aș vrea să menționez și rolul delegațiilor europene Delegațiile au fost rugate să analizeze impactul politicilor europene la fața locului în statele membre și au trebuit să trimită raportări. În raportul PCD se face referire pe scurt la aceste raportări, însă nu e foarte clar ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Poate aici ar fi nevoie de mai multe clarificări și felul în care delegațiile vor fi implicate uh, la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum îi dau cuvântul domnului Preda, care ne va spune cum vede lucrurile în viitorul apropiat. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și intervenienților pentru cuvintele foarte interesante adresate la Dinaur, care tocmai au uh, contribuit la această dezbatere. Toată discuția e foarte importantă în contextul rezoluției noastre privind coerența politicilor uh, pentru dezvoltare. Aș dori să-i mulțumesc și Comisiei pentru raportul um, de însemnătate prezentat la începutul lunii august. E un raport bianual, un instrument foarte util, așa cum s-a spus, care ne permite să avem o imagine de ansamblu, să vedem cum stau lucrurile, unde am ajuns și, de asemenea, ne dă de gândit cu privire la ce rămâne de făcut. Cred că raportul ar putea să fie chiar mai analitic um, în privința instrumentelor coerenței politicilor pentru agricultură, dar și uh, când e vorba de domeniile de acțiune prioritare. Cred că Uniunea Europeană a făcut eforturi uh, neîndoielnice cu privire la acest aspect, dar cumva unii consideră că acestea au fost cam prea încete. Sunt două elemente care mi se par foarte importante în acest raport. În primul rând, contribuția făcută de delegațiile Uniunii Europene în procesul de evaluare a progreselor acestei coerențe. Rolul delegațiilor este unul uh, esențial acestea un contact direct cu partenerii noștri care le permit să măsoare impactul real al politicilor noastre. În plus, delegația aceasta are o viziune de ansamblu cu privire la domeniul noastre de acțiune într-o anumită țară sau într-o anumită regiune. Am fost uh, bucuros să aflu că această contribuție a delegaților va căpăta un caracter sistematic și cred că ar fi bine ca activitatea să fie extinsă pentru a permite la cât mai multe delegații să participe la acest uh, exercițiu. Trebuie ca această coerență a politicilor să devină un reflex pentru toate aceste delegații. Încă un element de noutate viitoarea aplicare a, aplicarea unei uh, evaluări independente a coerenței politicilor. Acum pun cumva sub semnul um, îndoieli raportul. Cred că o astfel de evaluare independentă ar permite să existe o pondere mai mare și mai multă credibilitate pentru evaluarea comisiei și s-ar crea și un cadru nou, dacă vreți. Aș dori să vă spun acum câteva elemente cu privire la punctele cheie pe care aș vrea să le tratăm în rezoluție și în dezbaterea din cadrul Parlamentului. În primul rând, referitor la conceptul de coerență a politicilor pentru dezvoltare, cred că um, este contextul acesta la agendei 2030 este o ocazie bună pentru a ne pune această problemă, să vedem cât de pertinent este conceptul, dacă este cumva un concept pur european și dacă nu cumva Uh, și Națiunile Unite pot să contribuie prin aceste, uh, această coerență pentru politicile de pentru dezvoltare durabilă și faptul că percepția nu este aceeași la nivel global, dacă nu cumva, ce am putea să facem ca să globalizăm conceptul, dacă nu cumva să-l numim altfel sau să ne gândim la faptul că acesta poate fi diferit în funcție de actori, că um, un jurist, un diplomat, un economist nu au aceeași percepție asupra acestui concept. În plus, ne trebuie o definiție comună pentru a avea o viziune comună și să, pentru stabilirea acelorași obiective. Am auzit multe întrebări cu privire la concept în sine, pentru că eu, dacă uh, mă gândesc la acest concept, uh, cumva există această atitudine elitistă, că doar inițiații au un cuvânt de spus. Uh, se, există percepția unui grup foarte închis. Poate că ar trebui să ne gândim să lărgim acest grup, acest club, astfel încât uh, conceptul să fie uh, mai bine privit și acceptat de către partenerii noștri, atât din Uniunea cât și din afară. Apoi, trebuie să ne concentrăm pe o fază în care să se creeze mecanisme potrivite pentru uh, coerența politicilor. Există evaluări de impact, există mecanisme de coordonare de diferite feluri care sunt aplicate atât în cadrul Comisiei, în cadrul SAE, în cadrul Ministerelor din statele membre. Până la urmă, trebuie voința, asta este chestiunea. Trebuie ca aceste instrumente să fie folosite mai mult și mai bine pentru ca eforturile de ani de zile în sfârșit să aducă roade. Și în sfârșit, înființarea grupului de comisar pentru acțiunea Uniunii Europene, care este prezidată doamna Mogherini, reprezintă pentru mine un adevărat progres. Obiectivul acestuia este să se coordoneze mai bine acțiunea externă a Uniunii, dar și să permită un fel de politizare, să, de crearea unei dimensiuni politice la cel mai înalt nivel. Ar fi interesant ca acest grup să poată să informeze membrii Comisiei DV cu privire la activitatea sa. Ar fi foarte bine să avem un de opinii împreună cu doamna Mogherini, în persoană, cu privire la acest subiect. Nu credeți? Cred că această coerență a pozițiilor este direct legată uh, de rolul pe care îl joacă Uniunea Europeană pe eșichierul internațional. Pentru că e vorba de acțiune externă, de abordarea globală sau cuprinzătoare a Uniunii Europene pe scena externă, e bine, există mecanisme în acest sens care funcționează, ba chiar bine, putem, de exemplu, să ne gândim la exemplul Sahelului, strategia europeană în Sahel, și-a arătat roadele, iar um, coerența politică pentru dezvoltare se află în centrul acestei strategii. Și cred că, de asemenea, mai trebuie să menționăm lucrurile pozitive în ceea ce privește coordonarea mecanismelor. Și, așa cum spuneam, acest uh, exemplu al Sahelului este potrivit aici. Dar, pe de altă parte, trebuie să, folo- să folosim cât se poate de bine mecanismele, să ne gândim la strategiile de tranziție pentru misiunile Uh, CSDB ale, ale Uniunii. Iată, așadar, uh, elementele pe care vreau să vi le prezint. Am câteva întrebări de la adresat uh, experților noștri. Cumva subiectele au fost menționate, însă aș dori să le adresez niște întrebări, cumva una pentru toți intervenienții. Dacă ne gândim la diferitele domenii de acțiune prioritară ale coordonării, care ar fi domeniul în care Uniunea Europeană chiar ar putea să aducă ceva în plus? Și ce credeți despre dezbaterea pe tema conceptului și mai ales în cadrul agendei 2000? Cumva subiectul a fost atins de câțiva dintre oratori și ar mai fi și întrebări cu privire la universalizarea conceptului sau modul în care ați considera că ar trebui să reacționăm. Și vreau să vă întreb dacă Considerați că această coordonare s-ar aplica mai ușor la anumite politici, mai ușor decât la altele și dacă există actori care ar fi mai dispuși mai predispuși la aceasta. Nu mă refer la cei direct implicați în dezvoltare, că avem, să zicem, posibil prieteni dincolo de cei implicați în dezvoltare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, iată niște întrebări foarte bune pot să vă spun că doamna uh, Mogherini va veni la comisia noastră pe 1 decembrie. Să discutăm despre aceste chestiune? Nu, discutăm în general. Asta este chestiunea, că noi coordonează politica externă, deci vor putea fi toate mai multe chestiuni. Când, fi, când va fi pe 1 decembrie după amiaza. Așa că notați-vă în agende. Cine dorește să intervine? Vreau să văd ca să văd câți sunt, destul de mulți. Am să vă las cam două minute pe fiecare. Domnul Frunzulică întâi, domnul Gărânț apoi și în continuare. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dragi colegi, mi-a făcut o deosebită onoare să fiu ales ca raportor din umbră la un raport atât de important cum este cel privind coerența politicilor pentru dezvoltare. Această coerență a politicilor trebuie să reprezinte o prioritate a noastră ca să evităm contradicțiile și să construim sinergii între diferitele politici ale noastre. Este esențial să acordăm atenție acesteia la nivelul fiecărei instituții, pentru că uh, aceasta duce la o creștere a angajamentului nostru politic uh, adevărat și sper că dacă o uh, identificăm ca element cheie în agenda de întreprinderea de după 2015, nu va fi o chestiune prea controversată și că nu vor apărea controverse între diferitele grupuri ale Parlamentului European. Aș dori să subliniez cât este de important este să existe evaluări uh, exante realizate de comisie înainte de orice înțelegeri comerciale pentru a fi uh, conștienți de impactul politicilor noastre într-o fază cât de timpurie. Sprijin uh, um, structurarea celor cinci domenii de interes principal, comerțul și finanțele, esențiale pentru creștere economică și dezvoltare durabilă, siguranța alimentară și agricultura, care trebuie să sprijine agricultorii Uniunii Europene și comunitățile rurale în așa fel încât să nu se distorsioneze piețele și comerțul, apoi lupta împotriva schimbărilor climatice, în care trebuie să avem un uh, rol uh, de vârf, migrația, unde trebuie să coordonăm inițiative pentru o mai mare coerență în dialogurile pentru politici cu statele partenere și, în ultimul rând, securitatea pentru că dezvoltarea nu se poate realiza în zone fragile și afectate de conflicte. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, aștept cu interes să lucrăm cu dumneavoastră pe aceste subiecte pentru că efectele um, politicilor de cooperare um, și dezvoltarea Uniunii depind de foarte mult de aceste discuții. Mulțumim foarte mult. Vă Știți că avem o discuție mâine despre pregătirea pentru Paris. Mâine e ultimul punct. Doamna Görens, după care doamna Hoibruc. Mulțumesc, aș dori și eu să mulțumesc uh, intervenienților, în special uh, domnului Frontini și domnului Lapor și doamna Rașe. Domnul uh, Frontini a spus că au fost progrese reale, mai ales în ceea ce privește um, normele privind um, exporturile agricole, acum 15 ani erau undeva la câteva miliarde, acum acestea au dispărut practic. Ați vorbit de asemenea, domnule raport, despre crearea de structuri la nivelul statelor membre, la nivelul comisiei și la noastră, care se ocupă de coerența politicilor. Și domnul raport a mai menționat și uh, faptul că se așteaptă la progrese mari în ceea ce privește transformarea acestui concept PC de co coordonarea politicilor pentru dezvoltare în coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă. Deci nu ne mai ajunge um, articolul uh, actual care se referă doar la chestiunile externe. Uniunea Europeană trebuie să răspundă același obiective de dezvoltare durabilă uh, Um, um, în interiorul său, așa cum trebuie să se ocupe de cele din uh, statele aflate în curs de dezvoltare. E o chestiune de detaliu, poate, dar e importantă. Încă un lucru pe care aș mai vrea să-l menționez se leagă de modul în care vom pune cu adevărat în aplicare această coerență a politicilor. Cum să funcționeze aceasta? Pentru că în trecut, da, am tot scris. Și acum, dacă îmi permit să fac o sugestie colegului nostru uh, Preda. Trebuie să ne gândim la ce s-a ținut cont în rezoluțiile noastre și e un subiect asupra căruia am insistat, și anume răspunderea, responsabilitatea politică asupra coerenței politice. Cine să-și o asume? Doamna Mogherini, comisarul Nimița, mm, Timmermans, care are și dumnealui o răspundere foarte importantă, sau chiar Jean-Claude Juncker. Trebuie să răspundem acest lucru la, pentru, pentru soluționarea problemelor. Ce se întâmplă când nu reușim să um, atenuăm, să planăm un conflict, ne, ne limităm la anumite servicii? Oricum, dacă vrem să fim coerenți și să respectăm principiile în care ne-am angajat, trebuie să uh, Um, vedem exact unde se alocă răspunderea, ce facem când apare conflict de interese între mai multe direcții sau unități din comisie. În raportul anterior am menționat acest lucru, trebuie să fie cineva, președintele comisiei sau altcineva, să fie identificat ca autoritatea care să tranșeze chestiunea. În anumite state membre, și statul pe care știu eu cel mai bine, există un comitet interministerial. Dar vă rog să mă iertați, am tot respectul pentru ei, dar uh, e cumva de gradul 2 discuția la nivelul inferior miniștrii, eu cred că trebuie să fie vizați, trebuie să există o întreagă guvernanță la nivelul comisiei care se ocupă de aplicarea articolului 208, dar care se ocupă și de guvernanța la nivelul statelor membre. Trebuie să existe structuri performante și eficiente la nivelul statelor membre și cred că aici, bun, există niște comitete, dar acestea au așa, un rol decorativ, pur și simplu. Aș dori așadar să ne concentrăm mai mult pe răspunderea, pe asumarea politică a acestei coerențe a politicilor. Mulțumesc, Maria, și după am văzut și pe Lola. Maria acum și pe Lola. Danke. Uh, Frontini, Mulțumesc, domnule Frontini. Din câte știu eu, am să vă dau și timp să vă puneți căștile, din 1992, la nivel european, am ancorat coerența politicilor în tratatele noastre. Au trecut mulți ani de atunci am auzit mult despre progrese, dar uh, dacă ne uităm la toți acești ani, progresele mi se par totuși modeste. În agenda pentru 2030 am subliniat uh, importanța acestei coerențe, însă s-a spus că aceasta nu este prevăzută în aceste obiective de dezvoltare durabilă. Întotdeauna apar mai mult cuvinte frumoase și am impresia că mm, Comisia Europeană și poate statele membre de fiecare dată Um, când este vorba de interesele noastre, lăsăm mai în urmă coerența politicilor. Vorbim despre tot felul de instrumente, le-am criticat, dar uh, nu am avut suficientă, suficientă uh, coerență să eliminăm aceste instrumente, de exemplu subvențiile la export Um, dar și altele. Acum avem o um, supraproducție de lapte și vrem să rezolvăm uh, problema prin exporturi. Nu prin subvenții la export, dar prin sprijinire de exporturi, inclusiv înspre țări în curs de dezvoltare. Nu mi se pare coerent. Cred că avem nevoie de o modificare sistemică și structurală în care coerența să joace un rol cheie. Avem nevoie de standarde um, la nivel internațional și s-a spus, uh, avem nevoie de asta și în domeniul fiscal și în domeniul uh, finanțelor, în strategiile comerciale, în toate domeniile. Încă o întrebare către domnul Laport. Ați spus că statele membre au planuri. Aceste planuri, aceste idei, sunt ele obligatorii sau sunt mai degrabă frumoase formulări notate undeva? este nevoie de obligativitate în statele membre și de planuri de acțiune obligatorii și la nivelul uh, Uniunii Europene și al Parlamentului. Sanchez. Lola Sanchez. Mulțumesc, Linda, și mulțumesc uh, intervenienților de astăzi. Coerența politicilor pentru dezvoltare nu este doar un uh, principiul din Tratatul de la Lisabona, ci vrem să fie o realitate, astfel încât să contribuie la noile obiective pentru dezvoltare durabilă și ar trebui să reprezinte piatra unghiulară a tuturor politicilor noastre externe. Acum e momentul să trecem la acțiune, că s-au abordat noile obiective. Trebuie ca um, o coerență să existe și cu strategiile naționale și regionale și, de asemenea, cu mecanismele de tragere la răspundere statele dezvoltate trebuie să pună accentul pe coerența politicilor pentru dezvoltare, pentru că nu putem pe de-o parte să luăm și pe de-o altă parte să luăm înapoi. Există anumite exemple de incoerență, mai ales când e vorba de criza migranților, de exemplu. Nu putem să abordăm uh, problema migranților fără să acordăm atenție efectelor uh, pe care uh, le are acțiunea noastră externă asupra acesteia, pentru că uneori politica noastră externă nu are scrupule și sprijină regimul care încalcă drepturile omului și de asemenea permite activități imorale din partea multinaționalelor. Apoi uh, um, politica noastră față de statele din Africa este asimetrică și duce la existența unor învingători și a unor învinși și la situații care îi, fac, îi face pe oameni să fugă din uh, statele lor și să-și viața. Apoi mai sunt alte exemple. Uh, statele în, um, um, în um, curs de dezvoltare pierd mai mult capital decât primesc în fluxuri de capital ilicite. Acestea sunt legate de guvernanța slabă la nivel uh, mondial, uh, care face la, să apară o evaziune fiscală la ordinea zilei. Apoi, Uh, trebuie de asemenea să ne concentrăm pe alt exemplu, cum ar fi uh, industria medicamentelor. Uh, am văzut că au fost crize care au subminat accesul oamenilor la medicamente. Trebuie să fim coerenți, să explorăm noi strategii în ceea ce privește inovare medicală ca să fie un acces mai ușor la produsele inovării și să fie accesibil pentru tot publicul. Apoi un alt exemplu se leagă de politica de investiții, politica de mediu și politica acțiunile din politica de dezvoltare, care uneori este mai mult orientată către sectorul uh, privat, care o face cumva ilogică și pierde tot uh, uh, sensul. Trebuie de asemenea să ne Uh, să facem uh, apel uh, să se ia măsuri eficiente și obligatorii astfel încât să se respecte articolul 208. Nu e o dorință, o utopie, este legea. Sunt de acord că trebuie să fie de acord să se tragă la răspundere cei responsabili dacă se încalcă aceste principii. Trebuie să începem de aici. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, Nu am mai văzut alți doritori. Așa că am să rog uh, intervenții noștri în ordinea inversă. Vă rog să țineți cont și de consângele de timp. Trebuie să fim succinți pentru că mai avem încă două puncte pe ordinea de zi de astăzi, dragi colegi. Vă mulțumesc, doamna Brașe. Cât despre domeniile cheie, e foarte greu de ales, uh, dar uh, am menționat și doamna Sanchez unul. Migrația este un uh, subiect evident, mai ales în contextul summitului de la Valeta de săptămâna aceasta și această abordare, ieșiți din Europa, care nu e deloc bazată pe drepturile omului. Trebuie să ne gândim la modalitățile de a trata cauzele care au dus la um, acest val de migrație. Apoi trebuie să ne gândim și la faptul că s-au făcut uh, evaziuni fiscale în valoare de 200 de miliarde în statele în curs de dezvoltare. Astea sunt cifrele FMI-ului. Trebuie să existe un uh, factor de decizie de nivel înalt, la nivelul comisiei, care să stabilească ce e de făcut când apar uh, conflicte de interese. Însă pentru acest lucru trebuie să fim întâi conștienți de uh, conflictul de interese. De aceea e nevoie de evaluări de impact, pentru că cred că până acum acesta nu indică suficient de bine Um, conflictele de interes. Ba chiar am putea să considerăm că sunt cumva părtinitoare pentru că nu um, evaluează lucrurile în mod adecvat. Aș mai spune un lucru că politicile numeroase pe care le-ați menționat, că ar fi necoerente, s-ar putea să, ne, să, să țină și de modul în care sunt luate. Uh, dacă vă uitați la raportele informale brief în ceea ce privește o coordonare mai bună, există riscul ca sectorul privat să domine foarte mult procesul de luare a deciziilor. E o preocupare mare a noastră. Și există niște... Nu, de fapt, în pachetul pentru mai bună reglementare nu se propune nicio măsură de precauție, astfel încât consultările publice să nu fie până la urmă complet dominate de sectorul privat, pentru că există un dezechilibru al forțelor pe care trebuie să-l ține, să luăm în considerare comunitățile locale asupra cărora se revarsă efectele acestor politici și sectorul privat care contribuie la procesul de luare a deciziilor aici în Europa. Chiar există dezechilibru de forțe între uh, organizațiile din societatea civilă, sectorul ONG-urilor care are puține resurse astăzi și corporațiile, marile multinaționale. Deci trebuie să ne gândim și la modul în care se iau aceste decizii și mă opresc. Da, întrebări foarte interesante. Unde poate să aducă ceva în plus Europa? Cred că ține de câțiva factori de stimulare. Uh, Știm că este un subiect foarte politic, așa că trebuie să căutăm acele zone unde există un moment propice, real. Cumva trebuie să ne gândim la o analiză politică a acestor domenii în care s-ar putea chiar face niște progrese și uh, s-ar putea să existe niște factori declanșatori stimulente, cum ar fi, de exemplu, știu, scandalul Volkswagen. Un exemplu tipic unde, dintr-o dată, um, spectrul politic se trezește și la fel se întâmplă și în ceea ce privește fluxurile de capital uh, ilegal. Bun, clar, sunt multe lucruri de rezolvat, însă s-au pus uh, o presiune foarte mare asupra paradisurilor fiscale sau um, s-a dezbătut intens subiectul. Bun, chestiunea nu s-a rezolvat, dar clar există niște indicații că există un factor declanșator, un factor de presiune. Dacă există, atunci ar trebui să se profite de acesta, de, um, de către factorul de decizie politică. Acum revenind la uh, chestiunea serviciului nostru de acțiune externă și acțiunea noastră externă, cred că uh, acum Uniunea Europeană trebuie să fie cât se poate de coerentă în acțiunile sale externe, lucru atât de evident în dezbaterile în curs în acest moment, cum ar fi uh, discuțiile privind um, acordurile post-Cotonou. Ce să facem? Să cooperăm cu, să continuăm cu cooperarea ACP, mai avem și strategia um, comună pentru Africa și mai alte uh, strategii regiune care nu sunt neapărat aliniate și nu sunt perfect coerente. Ceea ce mă aduce la chestiunea răspunderii. Cine să-și asume uh, rolul de frunte în toate aceste discuții privind coordonarea politicilor de dezvoltare? Bun, acest, acest rol a fost uh, înmânat încredințat ministerilor um, de resort, dar până la urmă în acestea nu știu dacă vor putea să pună atâta presiune asupra um, ministerilor de finanțe sau al economie. Cred că acest lucru ar trebui să țină de nivelul primului ministru, cumva cel mai înalt reprezentant și în Uniunea Europeană. Nivel, nivelul lui Juncker, de exemplu, e foarte esențial pentru ca dezbaterea aceasta să ajungă să miște lucrurile. Apoi s-a vorbit despre angajamente juridice um, în cam 17 state membre și um, există angajamente la majoritatea statelor uh, Uniunii. Prima uh, țară care și-a asumat aceste angajamente juridice a fost Suedia. Acum uh, peste 30 de ani, dacă nu mă înșel. Problema este cum să facem ca aceste angajamente să fie mai operative și apoi se constată că foarte puține state chiar au reușit să um, construiască um, strategii de operaționalizare, planuri de acțiune. Danemarca ar fi un exemplu, dar încă mai sunt multe de făcut, astfel încât aceste angajamente juridice să se transforme în măsuri concrete. Vă mulțumesc! Vreau să mulțumesc tuturor pentru întrebări, pentru comentarii și celorlalți vorbitori pentru contribuția lor. Aș vrea să vă spun și eu care ar fi răspunsurile mele. Că despre zonele prioritare, domeniile prioritare, în acest moment uh, sunt cinci. Comerț și finanțe, siguranță alimentară, siguranță, migrație și schimbări climatice. Problema este ce să facem? Să reducem lista aceasta, să fim mai eficienți sau să o extindem sau să o lăsăm așa cum este? Întrebarea e dificilă pentru că aceste chestiuni, din motive diferite, sunt foarte importante. Nu putem să spunem, nu putem să, să nu facem nimic pentru schimbările climatice, nu putem să nu facem nimic la capitolul securitate, nu putem să nu facem nimic la migrație, care e așa o mare problemă. Deci nu putem să nu facem nimic la siguranța alimentară. Pentru multe societăți civile reprezintă chestiuni importante, deci alegerea este foarte grea. Ne vom gândi cu siguranță, dar ce, ce să facem? Să um, lărgim sau să îngustăm spectrul? Poate chiar cumva găsim o modalitate să fim mai specifici pentru a avea într-adevăr un, un impact, să aducem ceva în plus. Apoi Agenda 2030 reprezintă o ocazie enormă pentru că toată lumea prezentă la New York și cam toate statele de pe glob știu că până la urmă, pentru a pune în aplicare această agendă, trebuie să existe coerența care să permită acest lucru. Nici măcar nu e despre finanțare pur și simplu, ci pur și simplu despre găsirea politicilor potrivite și aici nu vorbim neapărat doar despre donatori și beneficiari. Toată lumea trebuie să aibă politicile potrivite. Și dacă vorbim despre comerț, sigur ce face China este la fel de important ca și ceea ce facem noi, pentru că și China are o pondere la fel de mare ca și noi în comerț. Deci trebuie să profităm de pe, de pe acestei uh, uh, abordări și să încadrăm uh, coerența acesta ca ca o mare prioritate. Trebuie să folosim acest, acest context pentru a dezvolta coerența politică pentru dezvoltare. Acum dacă, să ne gândim dacă să fie coerența politică pentru dezvoltare sau coerența politică pentru dezvoltare durabilă. Bun, nu mă apuc acum să vorbesc despre semantică, despre concepte, dar aceste discuții despre concepte n-ar trebui să ne împiedice să facem progrese uh, la fața locului, cu progrese concrete, pentru că există riscul de a ne concentra prea mult pe concepte și fără să facem implementare. Pe aceasta trebuie să ne concentrăm. Cât despre structura luării deciziilor. Înțeleg pe deplin că o decizie cu privire la coerența politicilor de dezvoltare nu poate să fie luată doar de cei care se ocupă de dezvoltare, că prin definiție afectează și alte sectoare. Și clar, la nivelul comisiei, toate legislații, toată legislația este adoptată de uh, comisie în ansamblul său, în spiritul colegial. Deci, toți comisarii trebuie să semneze legislațiile. Acum, ce ne mai trebuie este să înțelegem importanța politică, dar și capacitatea tehnică de a identifica contradicțiile dacă și unde există. Și aici trebuie, trebuie să spun că am ascultat uh, acel raport uh, cu privire la Danemarca. Tocmai de aceea am modificat legislația legată de modul în care uh, se vor uh, pune în aplicare valorile de impact. De aceea am adăugat acele specificații ca să precizăm clar cum să se facă și sperăm că prin acest uh, prin această metodă chiar uh, vom îmbunătăți procedura și acestea vor deveni un subiect, un element esențial. Apoi, pe lângă deciziile la nivel um, colegial, mai există acum clustere de Um, comisari, grupuri tematice. Și știm cum au fost grupați, sunt două elemente foarte importante de coerență. Încă un lucru. În multe sectoare n-am ajuns să avem pe deplin o coerență. Nu pot să spun eu aici că totul este minunat sau că e ușor. Încă mai avem multe de făcut. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult, domnule Preda. Vi s-a răspuns la întrebări? Mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit uh, și um, colegilor. Sunt convins că până la începutul anului viitor, când uh, vom uh, lucra asupra unui text, vom fi ajuns deja la un bun compromis. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc, spune doamna președinte. A fost un schimb de opinii foarte util uh, și care a pus bazele pentru raportul dumneavoastră de anul următor. Să mulțumim uh, vorbitorilor uh, care ni s-au alăturat astăzi. Um, Acum putem să trecem la ultimele două puncte pe care sper să le putem aborda cât se poate de repede pentru că le votăm pe ambele mâine și le-am și discutat în um, reuniunea anterioare. Punctul 9. Educația copiilor în situații de urgență și crize prelungite. Este vorba de o întrebare cu solicitare de răspuns oral cu rezoluție. Este un uh, subiect uh, dificil. Cunoașteți situația din uh, taberele de refugiați în care tinerii nu primesc uh, educație și uneori trăiesc până la 17 ani în astfel de uh, tabere. Uh, din partea UNICEF, din partea Comisiei și am ascultat UNICEF, Comisia și alte ONG-uri, am avut amendamente, acum avem 10 amendamente de compromis care acoperă o serie întreagă de subiecte, nu am să vi le menționez pentru că le aveți în fața dumneavoastră. Uh, Mesajul principal, bineînțeles, este că trebuie să facem mai mult pentru a oferi educație uh, copiilor și tinerilor în uh, aceste situații. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru amendamente, comentarii. Începem cu Teresa Jimenez Beseril. Cine mai dorește să intervină? Norbert Neuser? Mai dorește altcineva? Ignacio. Bun, v-am notat. <coughs> Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu sunt raportor din umbră pentru acest raport și aș dori, în primul rând, să o felicit pe doamna raportor McAven pentru raportul referitor la situația copiilor în situații de urgență. Este un text echilibrat care ține cont de nevoile adevărate ale situațiilor aflați în situații foarte grele. Aș dori să prezint totuși niște amendamente în chestiuni care lipseau sau care ar putea să îmbunătățească textul. De exemplu, cred că este necesar ca educația copiilor care trăiesc în zone de conflict să nu fie subestimată, să treacă pe plan secund, ca și cum n-ar fi nevoie de ea în acest moment critic, și anume războiul. De fapt, cred că prea des educația este considerată un aspect uh, secundar sau uh, printre alte necesități. Și cred că răspunsul umanitar uh, Um, uneori chiar nu include educația, lucru de, de plâns, pentru că educația aduce mult mai multe avantaje decât uh, ne-am imagina în primă instanță. Educația oferă un fel de uh, asigurare, un fel de uh, protecție ca copiii să nu fie victime ale traficului sau să fie recrutați de grupări armate. Dacă sunt educați, copiii vor fi mai puțin vulnerabili și mai conștienți de realitate, pentru că este esențial să se întoarcă la realitate, mai ales după ce au trăit astfel de situații. Dacă um, nu ai o situație normală, în astfel de situații de caos și conflict, clar că are efecte foarte negative asupra vieții cotidiane a copiilor, cu tinerea copiilor. Aș vrea de asemenea să mă, accent, să mă acces pe importanța accesului la educație pentru copiii cu disabilități care sunt și mai uh, vulnerabili. Cred că în contextul uh, agendei pentru dezvoltare durabilă și al obiectivelor pentru dezvoltare durabilă um, uh, e foarte important obiectivul 4 în care se vorbește, se vorbește despre zonele de conflict și punctul 5 referitoare la educația da, la egalitatea între sexe și accesul fetelor la educație și apoi drepturile legate de pace, justiție și instituții solide, că acestea sunt implicate direct. Aș dori să închei prin a mulțumi din nou, doamne raportor, spunând că a avut o contribuție foarte constructivă în realizarea acestui uh, raport și că uh, sper să ajungem uh, cât se poate de ușor la amendamente de compromis. Mulțumesc, Norbert Noize. Uh, Mulțumim, uh, Linda, pentru raport. Vorbesc uh, în numele lui Enrique Guerrero. Cred că această rezoluție este strâns legată de munca sa în calitate de raportor permanent pentru ajutor umanitar. Avem de-a face cu din ce în ce mai multe conflicte, dezastre naturale, și uh, urgențe umanitare. În rândul populației afectate, vulnerabilitatea este cu atât mai crescută în rândul copiilor. Peste un miliard de copii și tineri trăiesc în țări afectate de război, conflict sau crize. Acest lucru înseamnă că generații întregi, mai ales fete și uh, femei tinere, riscă să se piard, să piard, să-și piardă accesul la educație. Copiii de vârstă de școală sunt uh, victime, victime uh, ale traficului de ființe umane. Lipsa de educație du duce în plus uh, la alți factori adversi, precum afectarea creșterii economice, creșterii economice rată de natalitate crescută, și așa mai departe. Educația este în continuare cel mai puțin uh, finanțat sector umanitar. La nivel global, global se acordă mai puțin de 2% din întreaga asistență umanitară pentru asta. Rezoluția are ca scop atragerea atenției asupra problemei și face apel la toți uh, actorii din domeniul umanitar să-și crească angajamentele pentru educație, crescând partea de uh, fonduri, proporția de fonduri uh, alocate uh, pentru această problemă. Ne bucură munca constructivă um, în rândul tuturor grupurilor politice pentru a accentua acest subiect. Suntem mulțumiți de amendamentele de compromis asupra cărora există un acord. Suntem convinși că această rezoluție va contribui la, mai, la asigura mai multă vizibilitate acestui subiect și pentru a ne asigura că educația în situații de urgență devine uh, o prioritate. Mulțumesc! Mulțumesc, Ignacio. Doreai să spui ceva? Da, foarte pe scurt. Doresc să uh, felicit, să vă felicit pentru această inițiativă foarte constructivă. Este uh, o rezoluție foarte bună. Amendamentele noastre au fost uh, preluate în amendamente de compromis. Uh, sprijinim acest text. Îmi pare rău, uh, Maria, nu vă văzusem. Da, și eu sunt de acord și noi de la Verzi sprijinim acest raport. Considerăm că punctele noastre și argumentele noastre au fost preluate. Mulțumim, Linda. Mulțumim foarte mult. Bineînțeles, avem și uh, votul privind buget. Uh, s-a căzut de acord. Trebuie să negociem cu Consiliul. Deci e, e bine. Da, tocmai mi s-a amintit că este o întrebare pentru plen. Deci trebuie să ne asigurăm că această dezbatere ajunge în plen cât se poate de repede. Deci când uh, vorbiți în grupurile noastre politice, încercați să promovați acest subiect. Bun, n-am mai văzut pe nimeni altcineva, votăm. A, ba nu, am uitat comisia. Doamna Iglesia Sortego și doamna Maria Lențu. Vă rog pe scurt, pentru că mai avem un subiect. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu avem mult de adăugat din partea comisiei. A fost un uh, compromis uh, bun avem de-a face cu un compromis bun. După cum s-a spus deja, încercăm să creștem uh, intervenția noastră în uh, domeniul umanitar. Pot să vă anunț că noul program de educație se va lansa în curând. Avem un grup uh, care se reunește vineri și uh, se vor aloca 120 de milioane de euro în acest sens. Mulțumesc și eu în numele DG ECO. Aș dori să felicit Parlamentul pentru un angajament uh, puternic uh, în acest domeniu. Salutăm această rezoluție. De, după cum știți, comisarul Silianides și-a anunțat intențiile de a crește sprijinul ECO până la 4%. Asta va începe de anul viitor, când contribuția ECO pentru educație în situații de urgență se va tripla la 35 de miliarde, deci aproximativ 3%. Intenția sa este să se crească la 4% până la finalul mandatului său. După cum am spus și la ultima sesiune, bineînțeles vom continua să facem tot ce putem uh, să cooperăm mai bine cu colegii din domeniul dezvoltării. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, votăm mâine. Acum trecem la uh, punctul 10, ultimul raport de astăzi, un raport foarte important, raportul anual privind drepturile omului și democrația în lume și avizul nostru pe acest uh, subiect. Raportor pentru aviz, domnul Frunzulica, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Salut acordul final atins uh, privind acest aviz uh, referitor la raportul anual 2014 privind drepturile omului și democrația în lume. Trebuie să vă spun că negocierile au fost foarte pozitive și cuprinzătoare și cred că acest aviz va sprijini munca colegilor noștri din Comisia AFET. Am făcut o legătură strânsă între drepturile omului, egalitatea de gen, bună guvernanță, pacea și securitate, și securitatea și obiectivul de a eradica sărăcia și inegalitățile, dar și atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. În plus, amintim că diversitatea culturală nu poate fi invocată pentru a încălca drepturi fundamentale garantate de drepturi internaționale. Drepturile omului trebuie să fie la baza agendei noastre internaționale. Trebuie să ne asigurăm că agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă este uh, impregnată de raportul uh, bazat pe drepturile omului. Am decis să condamnăm în acest aviz utilizarea practicilor uh, cu efecte negative asupra femeilor și utilizarea violului ca, ca uh, armă în război. Trebuie să promovăm drepturile omului în lume și trebuie să ne asigurăm că instrumentele noastre sunt eficiente, că monitorizarea este posibilă și că drepturile omului și cooperarea de dezvoltare se uh, completează reciproc la fața locului. Uh, am căzut de acord să insistăm asupra unei responsabilități mai puternice la nivelul întreprinderilor și a instrumentelor de transparență pentru întreprinderi. Acestea sunt prevăzute în orientările ONU și în același timp așteptăm uh, un instrument uh, obligatoriu la nivel internațional pentru corporațiile transnaționale uh, în conformitate cu o rezoluție ONU adoptată în 26 iunie 2014. Acest subiect este cu atât mai important cu cât ne confruntăm cu situația migrației de masă în Europa. Trebuie să ne concentrăm asupra cauzelor principale a acesteia, încălcarea drepturilor omului, lipsa statului de drept, ci chestiuni de securitate. Să nu uităm și schimbările climatice. Drept urmare, facem apel la Uniunea Europeană și statele membre să, evită, să evite cooperarea cu anumite state terțe în care democrația și drepturile omului nu sunt respectate. De asemenea, am inclus o referință în text în, pentru a ne asigura că ajutorul nostru de dezvoltare este mai degrabă acordat prin uh, ONG-uri și parteneri uh, ce nu țin de guvern la fața locului pentru a ne asigura de eficiența uh, cheltuirii fondurilor. De asemenea, amintim uh, statelor membre că acordurile încheiate cu state în curs de dezvoltare trebuie să includă Um, prevederi și clauze privind drepturile omului și trebuie să se facă evaluarea impactului a, a acordurilor comerciale și de investiții. Aștept cu nerăbdare com um, comentariile dumneavoastră și vă mulțumesc tuturor pentru co buna cooperare la acest uh, raport. Mulțumesc! Mă, eu nu aveam microfon. Eh, muchísimas gracias. <coughs> De nuevo quisiera... Doamna Becerril, Mulțumesc foarte mult, dar aș dori să intervin uh, cu privire la acest raport, pentru că am onoarea de a fi raportoarea Comisiei FEM uh, pe acest uh, raport și m-am concentrat pe o serie de subiecte care afectează în mod global viața femeii în ziua de astăzi, în lumea noastră și, desigur, și egalitatea între sexe. Există multe um, argumente care sunt utilizate pentru discriminarea femeilor, lucru care este inacceptabil și care trebuie rezolvat prin intermediul diplomației și prin schimbul de bune practici. De, asemenea, de aceea sunt foarte mulțumită de faptul că s-a numit un evaluator în ceea ce privește un consilier pe chestiuni de gen. Cred că acest lucru permite schimbarea realităților uh, treptat. Acest raport ne arată o realitate tristă, sărăcia extremă în care se regăsesc multe femei în diferite zone din lume. E nevoie să găsim soluții pentru a combate acest fenomen. De aceea, rolul femeii în dezvoltarea democratică implică lupta împotriva uh, rolului uh, infim pe care joacă femeia în politică. Trebuie așadar să stimulăm participarea femeilor în viața politică cu obiectivul de a avea rezultate. Trebuie de asemenea să uh, am introdus de asemenea un amendament care condamnează, care condamnă tratamentul uh, femeilor uh, din partea anumitor grupuri um, violente, grupuri militare. Femeile au fost violate și utilizate ca monede de schimb și ca șantaje. Acest lucru trebuie să se oprească. Uh, Săptămâna aceasta avem uh, vot în comisia noastră parlamentară pentru că am uh, primit cam 1000 de, 100 de amendamente pe care le evaluez împreună cu echipa mea. Vreau să mulțumesc tuturor um, raportorilor de la diferite comisii, cum este domnul um, Frunzulică din partea DEVE sau domnul Preda de, pe, pentru AFET, uh, în această activitate atât de importantă și cred că um, comisia, comisiile din lor și contribuțiile lor pot să aducă uh, un aport important la activitatea Comisiei noastre FM. Și uh, cred că în acest fel putem să contribuim foarte mult la una dintre principalele uh, ținte ale agendei post-2015. Mulțumesc. Urmează Maria Toire și apoi Ignacio Corau. Mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc și eu raportorului pentru uh, buna muncă depusă. Este un, un raport asupra căruia suntem de acord. Amendamentele noastre au fost preluate, mai ales în ceea ce privește dreptul de muncă și social și în ceea ce privește răspunderea întreprinderilor. Pentru noi uh, este întotdeauna ceva important. Ultimul compromis, uh, din păcate, însă nu putem să îl uh, sprijinim, este o formulare care ni se pare problematică aici, în ceea ce privește uh, Uh, punerea la dispoziție a ajutorului uh, umanitar pentru statele care nu respectă drepturile omului. Dar restul raportului ni se pare foarte, restul avizului ni se pare foarte uh, bun. Mulțumesc. Um, Mulțumesc, domnul Ignacio Corao și apoi domnul Preda. Mulțumesc. Da, sunt uh, și eu de acord. Domnul Frunzulică a făcut o, o treabă foarte bună cu acest aviz. Avem o poziție care garantează drepturile omului, uh, sprijin pentru societatea civilă și, uh, și pentru comunitățile locale și cred că ar trebui să subliniem, să accentuăm acest punct mai ales când vine vorba de corupție în țările respective. Apoi, um, înapoi la acordurile comerciale sau alte tipuri de acorduri cu statele în curs de dezvoltare. Cred că întotdeauna trebuie să avem o clauză privind uh, protecția acestor uh, drepturi. Pentru că există o legătură clară și cu uh, criza migrației. Mulțumesc, domnul Preda. Mulțumesc, doamnă președinte am solicitat uh, să intervin uh, pur și simplu pentru a vă spune că la nivelul Comisiei DROA tocmai încheiem negocierile privind compromisurile. Am primit aproximativ 420 de amendamente și suntem Mm, pe cale să obținem un acord asupra a 48 de compromisuri, dar am co- cooperat foarte bine cu toate grupurile politice și cred că mâine, cu siguranță, vom ajunge la finalul acestui uh, proces, acestui uh, dialog cu colegii din celelalte grupuri politice. Asta era pentru a vă informa privind, referitor la uh, stadiul negocierilor în subcomisia DROA. Mulțumesc, spune doamna președinte. Căutam uh, amendamentele de compromis, dar știu că noastră sunteți raportor în comisia competentă pe fond. Domnule Frunzulică, mai aveți ceva de adăugat? Nu pot decât să le mulțumesc încă o dată colegilor. De fapt, pozi toate pozițiile au fost incluse în amendamentele de compromis a fost o plăcere și o onoare să lucrez cu uh, toate grupurile politice pentru acest uh, aviz important. Mulțumesc, spune doamna președinte, și mulțumesc tuturor, uh, inclusiv secretariatului care lucrează foarte mult uh, pentru a obține amendamente de compromis și pentru a se ajunge la un acord. Bun, votăm mâine, mâine după masă, cred. Mâine după masă, la ora 3, când votăm. Cu aceasta încheiem uh, ce aveam de făcut pentru astăzi. Vă amintesc, dragi colegi, uh, celor care nu sunteți coordonatori, că mâine ne începem reuniunea la 10 și jumătate, iar reuniunea coordonatorilor începe la ora 9 în această sală. Mulțumesc tuturor și iată, dată am terminat uh, mai repede cu 10 minute. Am dat 10 minute cadou interpreților.